Dragi colegi, dragi colegi, vă urez bun venit la reuniune. Vă atrag atenția asupra faptului că am inversat punctele 6 și 9 între ele. S-a decis asta în această dimineață, lumea a fost de acord. V-aș ruga ca în ceea ce privește ordinea de zi de astăzi și de mâine să fim foarte disciplinați și să ne încadrăm în timpul alocat. Altfel, nu vom reuși să parcurgem toate punctele. Avem o sarcină dificilă și azi și mâine, fiindcă avem mulți oaspeți interesanți. Și cu asta vom și începe. Primul nostru invitat este reprezentantul preștinției maghiare. Urăm bun venit domnului ministru Feleghi și domnului ministru Nitroi. Bine ați venit în rândul nostru. Discutăm despre ministrul ungar al dezvoltării naționale, responsabil de climă și energie, domnul Feleghi, iar domnul Nitroi, ministrul, ungar al, ministrul maghiar al informării și comunicării. Avem o oră la dispoziție și am uh, uh, decis să procedăm în felul următor. Mai întâi vor interveni domnii miniștri, după care dumneavoastră veți putea pune întrebări. Cine va începe? Începeți dumneavoastră, domnule Feleghi. Aveți cuvântul. Hungarian. Mulțumesc. Înainte de a trece la maghiară și de a vă prezenta uh, introducerea mea, permiteți-mi să-mi exprim uh, bucuria și onoarea uh, pe care le resimt uh, aici, la comisia dumneavoastră. Iată să vă explic care este structura guvernului nostru ca să înțelegeți de ce suntem doi aici prezentând uh, subiectul. Uh, în urmă cu șapte luni uh, s-a schimbat guvernul. Am stabilit noi ministere. Avem Ministerul de Dezvoltare Națională acum, care tratează diferite subiecte, inclusiv chestiuni ce țin de telecomunicații, transport, structura judiciară, politica de coeziune și de dezvoltare regională. La fel și tot ceea ce ține de uh, managementul activelor de stat și licitațiile publice. Un minister așadar important, cu un portofoliu important, responsabil de mai multe uh, teme pe timpul uh, președinției maghiare. Am introdus departamentul de muncă, reprezentat de domnul Nitroi, care este responsabil pentru domeniul telecom la Consiliu acum. Eu voi trata celelalte domenii pe timpul președinției maghiare. Permiteți-mi acum să trec uh, la limba mea maternă și să vă prezint programul președinției. Mulțumesc! Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselő hölgyek és urak! Örömömre szó képviselve bemutathatom önöknek megvitt... Stimați eurodeputați, este o onoare pentru mine ca în numele președinției ungare să prezint programul pentru energie. Obiectivul președinției maghiare este să creăm un spațiu economic, un spațiu european energetic uh, important. În acest sens, politica energetică joacă un rol decisiv. În timpul președinției maghiare vom emite documente strategice, documente care pentru următoarele decenii vor uh, structura și ghida politica energetică europeană. Iată care sunt uh, instrumentele uh, le voi menționa cele ce urmează. Ungaria va face tot posibilul pentru ca în următoarele șase luni să ofere o soluție tuturor problemelor de energie la nivel european. Lucru extrem de important dacă ținem cont de obiectivele europene, de exemplu, uh, strategia Europa 2020 cu precădere în domeniul energetic. Președinția maghiară va avea primul eveniment important pe 4 februarie în ceea ce privește inovarea și energia. De ce este important acest eveniment? Politica energetică europeană reprezintă uh, o politică foarte importantă. Vom trata, vom lua decizii importante în acest uh, sector la reuniunea respectivă. Mai apoi, vom emite concluziile necesare după summitul din februarie. Pregătirea strategiei europene pentru energie a început deja anul trecut și avem deja idei uh, esențiale conturate, printre care numim uh, domeniile ce sunt uh, vizate. Ținem cont de finalizarea pieței interne, de eficientizarea sectorului energetic, de relațiile naționale și internaționale energetice. Peștinția consideră că este util să definitivăm toate aceste chestiuni în cadrul într-un uh, cadru de cooperare regională. Este nevoie de finanțare uh, fie din resurse naționale, fie din resurse comunitare. Ne bazăm pe membrii acestei comisii și pe ceilalți miniștri, astfel încât acest sector să fie unul prioritar. Este important pentru președinția maghiară ca prioritățile uh, acestea să fie respectate până în 2020, dar și post-2020. Considerăm că nucleul acestei strategii se referă la dezvoltarea infrastructurii energetice. Trebuie ca distribuirea costurilor în ceea ce vește crearea de infrastructură să fie mult mai bine prelucrate și la fel povara administrativă să fie diminuată, astfel încât să progresăm. Nu trebuie să evoluăm doar în domeniul politicii energetice europene, ci și în cadrul relațiilor cu terțe state în acest sector este important ca toți cetățenii să simtă că există siguranță energetică. Mai mult decât atât, uh, competitivitatea și durabilitatea trebuie să fie respectate. Documentul care a fost emis de Consiliu este unul cu puncte provizorii deocamdată. În timpul președinției maghiare dorim să tratăm acest document ca atare, să-l dezvoltăm, mai ales uh, prin prisma evenimentului de pe 4 februarie și a summitului energetic. Obiectivul summitului energetic este acela de a emite decizii în legătură cu această strategie. În ceea ce privește infrastructura, Obiectivul nostru este să dăm uh, consistență structurii energetice, infrastructurii energetice, să ținem cont de obiectivele energetice, mai ales în cadrul energiilor regenerabile și în ceea ce privește diminuarea amprentei de carbon. Obiectivele de decarbonizare de până în 2050 și mixul de carburanți reprezintă obiective esențiale, la fel și cooperarea cu alte state. Avem nevoie de rețele inteligente, de promovarea acestora și a, să ținem cont de faptul că este din ce în ce mai mult prestatori de servicii. Obiectivele stabilite doresc să creeze unitate între planurile naționale de dezvoltare, între uh, piața internă, între investiții. Dorim de asemenea să investim și la nivelul proiectelor europene. În ceea ce privește finanțarea, trebuie să menționăm principiul beneficiarului, principiul contribuabilului și trebuie ca prețurile energetice să fie uh, tratate ca atare. Piața interconectată presupune investiții de mai bine de 1300 de miliarde până în 2020. Finanțarea este importantă pentru viitoarele negocieri. Avem nevoie de un punct comun, de un numitor comun, să prevedem uh, bani pentru finanțarea proiectelor. Trebuie să vedem ce mecanisme vom promova, cât de mult se va interveni la nivel comunitar, ce coridoare se vor bucura de prioritate și ce proiecte vor fi sprijinite. În anul 2011 Comisia va da o recomandare pentru finanțarea infrastructurii energetice. De aceea, președinția maghiară va organiza o conferință privind infrastructura energetică. Se va întâmpla pe 16-17 mai. Un alt element important privind strategia este cel al eficienței energetice. Planul de acțiune pentru eficiență energetică și verificarea acestuia reprezintă puncte cheie al, pe ordinea de zi a președinției maghiare. De aceea consider că este important ca în următoarele luni, la nivel european, comunitar, să stabilim un cadru pentru viitorii pași. Asta ținând cont de recomandările emise de Parlament. Strategia elaborată va plasa ca punct prioritar eficiența energetică. Discutăm despre strategia energetică pentru 2020. Vom, după cum am spus, vom sublinia faptul că trebuie să utilizăm potențialul de economisire energetică la nivel european. Creșterea economică trebuie să fie decuplată de creșterile consumului de energie. Este important pentru competitivitate, pentru ocuparea forței de muncă și pentru alte domenii. Care sunt avantajele pentru cetățenii noștri dacă e să procedăm așa? facturile la utilități nu vor mai fi atât de ridicate. Eficiența energetică nu este doar o prioritate internă. Este un domeniu în care cooperarea cu alte state este extrem de importantă. Ar trebui să promovăm cooperarea cu state care au amprentă de carbon foarte ridicată. Studiile au arătat că ecodesignul și etichetarea ecologică sunt importante. Pe lângă acestea, însă, trebuie să ținem cont de uh, acei agenți care au uh, acele sectoare care au un potențial enorm de economie de energie, și anume sectorul transporturilor și clădirilor, construcțiilor. Ne gândim uh, la domenii precum educație, construcții și așa mai departe. Ne gândim și la proiecte mm, europene precum inițiativa orașelor ecologice. În baza comunicării Comisiei vom uh, îndrepta lucrările în direcția potrivită, astfel încât în iunie, la summitul energetic, să putem să luăm decizii pentru planul de acțiune. Salutăm absolut orice intenție a Comisiei de a aborda problema dintr-o perspectivă mai amplă, astfel încât să avem o foaie de parcurs până în 2050 avem nevoie de o foaie de parcurs pentru că noi considerăm că un astfel de demers va fi încununat de succes. Date fiind obiectivele pentru 2020 și ceea ce va rezulta din acestea. Mizăm și pe integritatea piețelor energetice și pe transparența acestora ultimele negocieri de la Consiliu au arătat că avem nevoie de o piață internă care să țină cont de interesele consumatorilor. Consumatorii trebuie să aibă încredere în piață și în modul în care prețurile iau naștere pe piață. Transparența și comerțul echitabil reprezintă principii ce trebuie respectate. ar trebui să creăm o imagine a ceea ce dorește Consiliul. Vedem că dorim să legăm pe acțiunile noastre de anumite directive europene. Dorim să oferim consistență programului nostru și să evităm dublarea acțiunilor. Considerăm că acest, pe acest dosar, pe dosarul energetic, putem coopera foarte bine cu Parlamentul și putem să ajungem la un acord. De îndată ce vom fi făcut acest lucru, dacă e să mizăm pe o, un acord în primă lectură, atunci consider că ar trebui să începem în cel mai scurt timp dezbaterea. În iunie trebuie să vorbim la unison. Așadar, doamnelor și domnilor, îmi este foarte clar că rezultatele pot fi obținute doar cooperând cu dumneavoastră și cu statele membre. De aceea sper să sprijiniți programul nostru și sper să Uh, putem coopera bine. În elaborarea programului nostru am ținut cont de relația cu uh, președinția belgeană și uh, spaniolă. Am preluat mai departe lucrările acestora și vom coopera cu Polonia pentru ca Polonia să ducă mai departe direcția noastră. Președinția maghiară se declară deschisă compromisurilor și Acestea fiind spuse, vă mulțumesc pentru atenție, aștept întrebările. Mulțumesc. Dau cuvântul mai departe domnului Nitroi, spune președintele. Európai Parlamenti képviselők, tanács elnökségének nevében. Stimați eurodeputați, domnule președinte, doamnelor și domnilor, vă, urez, um, vă salut în numele președinției maghiare. Îi salut și pe cei care ne urmăresc acum pe internet. Obiectivele președinției maghiare sunt uh, Uh, foarte clar redate în motoul uh, președinției noastre, o Europa puternică. Vom avea succes doar în momentul în care vom coopera foarte strâns. Vom face tot posibilul astfel încât Europa să poată fi consolidată. Vom consolida Europa împreună. În ceea ce privește obiectivele președinției noastre, țin să vă spun că mizăm pe dialog și pe consens. Pentru că numai atunci vom putea lua decizii bune dacă vom implica toate părțile vizate. De aceea, în următoarele luni, o să mă bazez foarte mult în activitatea mea pe un dialog. Sunt convins că trebuie să progresăm rapid, fiindcă lumea este într-o schimbare foarte rapidă. Acest lucru se întâmplă în special în domeniul telecomunicațiilor. Așadar, deciziile noastre trebuie să vină la momentul oportun, astfel încât uh, beneficiarii uh, și formatorii, beneficiarii uh, acestor servicii, precum și formatorii de servicii, să poată să profite. Ca președinte al uh, Consiliului Telecom, doresc ca pe viitor să avem o cooperare strânsă cu Parlamentul, așa cum a fost de fapt și în trecut. Domnule președinte, stimați eurodeputați, programul președinției maghiare se bazează puternic pe agenda digitală uh, elaborată în ultimii ani. Doresc să mulțumesc președinției belgiene pentru faptul că a dat dovadă de consecvență și fermitate în acest sector. Agenda digitală sprijină dezvoltarea economică europeană și competitivitatea. De aceea, președinția maghiară își va aduce aportul la implementarea acesteia. Suntem dispuși să ne implicăm activ la prima reuniune digitală. Uh, discutăm despre faptul că statele membre, uh, um, societatea civilă, ONG-urile și alte autorități vor trebui aduse la același nivel. Dorim să înregistrăm progres și în domeniul uh, în acest domeniu al agentei digitale prin două măsuri legislative. Prima măsură vine în legătură cu rețelele uh, de informații și uh, securitatea acestora. Rețelele de informații sunt o realitate a vieții cotidiene. De cealaltă parte, însă, atacul în 2007 asupra infrastructurilor uh, estone au arătat cât de vulnerabili suntem. Prin urmare, securitatea rețelelor trebuie să fie o prioritate la nivel european. noua propunere a Comisiei care vizează uh, consolidarea domeniului securității prevede uh, uh, întărirea mandatului organizației ce se ocupă de modernizarea și securizarea rețelelor. Considerăm că, acționând astfel, beneficiarii vor, se vor bucura de o, mai, de o securitate mai sporită. Așteptările noastre sunt mari în ceea ce privește cooperarea cu raportorul Chichester. Sperăm ca această activitate să avanseze rapid. O parte importantă uh, legată de încredere este referitoare la protecția infrastructurii de informații. Vom avea o conferință la nivel înalt la Balaton pentru uh, miniștri în acest sens și v-aș, aș dori să vă invit la acest eveniment. Pentru președinția maghiară, a doua legis- prioritate legislativă în legătură, uh, este în strânsă legătură cu spectrul frecvențelor radio. Utilizându-le ca atare, frecvențele radio și spectrul acestora pot să unifice piața digitală, serviciile Wi-Fi și uh, să genereze creștere economică. Strategia frecvențelor trebuie uh, gestionată la nivel european. Prin urmare, mă bucură faptul că există o strategie în acest sens. Pe 6 ianuarie, am avut o întâlnire trilaterală în Budapesta pe acest subiect. A participat uh, doamna comisar Nelly Cruz, uh, domnul uh, eurodeputat Gunnar Höckmark și am putut fi și eu de față. Am discutat cele mai importante elemente ale acestei propuneri și am discutat și despre planul de acțiune. Doresc să mulțumesc pentru cooperare uh, pentru activitatea președinției belgiene. Sperăm ca în timpul președinției maghiare să <clears throat> progresăm. Pe 3 decembrie am fost la reuniunea Consiliului. Am uh, dezbătut și atunci acest subiect în detaliu. Este un document extrem de important. Punctul de vedere al ministrilor este clar exprimat, dar discutând despre posibilitățile de îmbunătățire, vedem că mai sunt multe de făcut. Președinția maghiară va încerca să intervină și în acest domeniu și să oferim răspunsuri la chestiuni de bază Trebuie să vedem cum anume putem apropia nivelul european de nivelul național. În 2012 vom avea la uh, Geneva conferința mondială privind radiodifuziunea. Se vor lua decizii importante acolo. Se va decide, de exemplu, cum și prin ce servicii va fi utilizat spectrul de frecvențe radio. Trebuie să ne asigurăm de faptul că interesele Uniunii Europene vor fi respectate. Pe lângă strategia digitală, securitatea și spectrul radio uh, reprezintă puncte esențiale pe agenda noastră Telecom. Suntem dispuși să dăm curs altor inițiative ale Comisiei, de exemplu, uh, în ceea ce privește e-guvernanța. Se vor lua decizii în acest domeniu în cele ce urmează. Comisia a elaborat un raport în ceea ce privește serviciile interne de roaming. Va publica un document în acest sens. Atitudinea noastră față de acest subiect este deschisă. Trebuie să purtăm o dezbatere astfel încât să avansăm. Un alt subiect care este important pentru Parlament este subiectul legat de EGF. referitor la formul pentru guvernanța internetului. Președinția maghiară este pentru sistemele de navigație prin satelit și este dedicată acestora. Știm că acest subiect a fost abordat în formule diverse și în comisii diverse ale Parlamentului. Comisia Europeană a făcut o comunicare pe 18 ianuarie 2011 cu siguranță o să plasăm și acest subiect pe ordinea noastră de zi. Sperăm ca deja în martie să tragem uh, primele concluzii. Și sperăm să le putem adopta deja. Urmărim cu atenție sporită activitatea Parlamentului, precum și activitatea domnului Crame, care este responsabil de acest dosar. În ceea ce privește uh, programul Galileo, uh, dorim să continuăm activitatea începută de peștinția belgiană. Sperăm ca, per ansamblu, să reușim să ajungem la un consens. Știm că acest subiect a fost deja pe ordinea de zi. Raportul domnului Glante este acum uh, dezbătut. Stimați eurodeputați, am uh, așteptări foarte mari în ceea ce privește cooperarea prin intermediul căreia dorim și putem să uh, consolidăm societatea informațională. Sperăm ca președinția maghiară să-și aducă aportul în acest domeniu. Aceasta este la urmă urmei sarcina noastră. Vă mulțumesc pentru atenție, aștept întrebările. Mulțumim celor doi miniștri, spune președintele. Mai avem 25 de minute la dispoziție pentru a desa întrebări, dar și pentru a asculta răspunsuri. După aceea va veni comisarul Oettinger, adică la ora 16. Există multe lor la cuvânt, deci dacă doriți să puneți întrebări cu toții și dacă uh, doriți să primiți și răspunsuri, uh, nu puteți interveni decât un minut. O să vă cronometrăm, v-aș ruga să vă concentrați și să vă încadrați în timp astfel încât fiecare să poată interveni. Domnul Björk. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați miniștri, am o întrebare în ceea ce privește politica energetică. Este bine că printre prioritățile președinției maghiare se află, ca până acum, președinția, uh, politica energetică. Dar Iată că din cauza managementului de criză există pericolul ca punctele acestea prioritare să cadă într-un cont de umbră. Am dori însă ca prin intermediul politicii energetice să oferim un răspuns la criză. De aceea este important ceea ce se întâmplă acum. Este important că tema este tratată cu importanța cuvenită. Infrastructura este foarte energetic, foarte infrastructura energetică, mă scuzați, este foarte importantă, pentru că numai astfel putem finaliza piața internă. Avem în continuare probleme, dar uh, cea mai afectată este regiunea din sud-estul Europei în ceea ce privește infrastructura. Am văzut ce s-a întâmplat cu criza gazului. Piețele izolate trebuie să fie ajutate, însă avem nevoie de noi resurse, de noi conducte, de noi intervenții. Întrebarea mea către noastră concret este următoarea. Eh, domnule ministru, cum vedeți eh, crearea unei rețele în direcția nord-sud și cum eh, vedeți viitorul programului proiectului Nabucco? Asta pentru a accelera progresul. Mulțumesc, doamna Herzog, care cuvântul. Üdvözlöm a miniszter urat és az államtitkár urat. Mulțumesc, domnule președinte. Le urez bun venit celor doi miniștri. Doresc să îi mulțumesc uh, domnului Nitroi pentru prezentarea în scris. Am o întrebare către domnul Felehi, care de fapt uh, este valabilă pentru ambele domenii pentru care sunteți responsabili. Este vorba despre lucruri care mai degrabă ne unesc decât, să, decât ne dezbină. Uh, vreau să vă felicit pentru ceea ce ați prezentat și ceea ce ați spus, dar am o întrebare. Nu v-ați referit la un lucru un lucru care pentru mine, în calitate de raportoare din umbră, este interesant. Deșeurile radioactive, deșeurile nucleare. Ce părere aveți despre acest subiect? Și, în legătură cu acest subiect, cum uh, v-ați imagina următorul scenariu? În cazul în care Parlamentul uh, dă o, deci o de rezoluție la plenară pe acest subiect, uh, cum veți trata problema deșeurilor nucleare în timpul președinției maghiare? Cum o veți soluționa? Încă un aspect asupra care vreau să vă atrag atenția este referitor la aprovizionarea cu energie în regiunile sud-estice, pe lângă aprovizionarea cu gaz. Ce părere aveți despre acest sector? Domnul Mesaroș are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Urez bun venit celor doi miniștri. Le mulțumesc pentru prezentările interesante. Iese bine de știut că energia este pe mâini bune acum. Domnul miniștri a vorbit despre integrarea și integritatea piețelor energetice și despre transparența acestora. Președinția maghiară, iată, va reuși uh, să treacă de acel punct de cotitură important dacă va da curs acestor uh, acțiuni. Am o întrebare. Ați spus că pe 4 februarie va fi organizat un summit energetic. Uh, care este poziția dumneavoastră față de acesta în ceea ce privește uh, rezultatele așteptate pentru sectorul inovărilor și ce rol va juca Ungaria la acest uh, summit. Am o întrebare și către domnul uh, Nitroi. Ați menționat programul Galileo. Există însă foarte multe întârzieri, se trenează mult, costurile cresc. Ce părere are Ungaria față de acest proiect? Ačiū, Motorul vorbitor, mulțumesc, mulțumesc, domnule președinte. Și eu doresc să mulțumesc celor doi uh, miniștri, spune domnul Balcitis. Crearea unei piețe energetice Uh, unice va avea uh, un rol foarte important de jucat pe plan european. În opinia mea, văd că aveți foarte multe intenții bune, dar trebuie să nu uităm de provocările cu care ne confruntăm. Depindem depindem de uh, aprovizionarea din exterior. Prin urmare, domnule ministru, Aș dori să discutați și despre această dimensiune externă uh, legată de acest sector. Aș dori să elaborați puțin această idee. Cum anume va arăta pe viitor această activitate externă? Cum anume vă veți asigura că vom avea condiții egale la achiziționarea de servicii energetice? Nu ar trebui oare să ne gândim uh, la o amplificare a coordonării măsurilor noastre? auzim adesea că ar fi important pentru sectorul energetic și pentru piața energetică să existe o coordonare în ceea ce privește uh, protecția în fața atacurilor cibernetice. Care este opinia dumneavoastră? Mulțumesc, domnule uh, președinte, mulțumesc celor doi miniștri pentru că sunt prezenți cu noi aici, spune domnul Enciu. Uh, președinția ungară este încrezătoare că poate să dezvolte o politică energetică comună de posibilă de realizat în următoarele șase luni ale președinției ungare, este important ca Uniunea să acționeze multilateral în ceea ce privește uh, securitatea energetică. Nu e timp de pierdut, pentru că, așa cum ați subliniat în programul dumneavoastră, Uniunea are nevoie de această politică uh, rapid. Mulțumesc. Monsieur Jadot. Domnul Jado, Mulțumesc, domnule ministru. Domnule ministru, al energiei. Uh, aveți uh, uh, Consiliul din primăvară care va discuta trecerea de la 20 la 30%, obiectivul global de reducere a gazelor cu efect de sere până 2020. Cancun este un succes nu pentru climă, ci pentru negocierile în domeniul climei. Europa de astăzi trebuie să alimenteze acest proces de negociere schimbând nivelul său de ambiție. La nivelul Parlamentului European, ca și la nivelul Comisiei Europene, ne gândim că 30% este bine pentru Europa. Nu numai pentru negocierea internațională, ci pentru interesul întreprinderilor noastre al competitivității Europei. Cum vreți să purtați această dezbatere în sânul uh, uh, Consiliului? Uh, apoi, uh, în ceea ce privește uh, summitul din 4 uh, februarie. Este important uh, pentru uh, acest domeniu. Există multe discursuri, dar nu multe măsuri. Credeți că puteți să aveți o măsură în uh, ceea ce privește reabilitarea energetică a clădirilor? Mulțumesc. Doamna Bobinska. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt încântată că președinția ungară dă atâta importanță energiei. Președinția ungară va fi urmată de cea uh, polonă și lucrăm în strânsă colaborare cu Uniunea Europeană. Ați spus că obiectivul președinției dumneavoastră este o, o Europa puternică. Vrem să știm cum vedeți acest lucru în contextul energiei. Ați uh, enumerat prioritățile dumneavoastră care sunt în conformitate cu prioritățile Comisiei și Parlamentului. Cum vedeți însă întărirea uh, uh, Europei în contextul energiei. Sigur, un element important este construirea infrastructurii, dar nu este singura componentă, ci există și alte mecanisme, cred. O altă problemă este următoarea. Avem mai multe președinții în Europa care continuă munca Comisiei și Parlamentului, dar avem și președinții care își stabilesc obiective foarte clare, uh, specifice. Care este obiectivul clar al Ungariei în domeniul energiei. Și al treilea comentariu sau întrebare. Atunci când vorbim despre infrastructură, auzim o serie de termeni descriptivi. Auzim Europa Centrală, Europa de Sud și aș dori să vă atrag atenția la această terminologie. Nu vreau ca Polonia să cadă într-o gaură neagră, astfel încât să nu mai fie nici o țară centrală, nici una uh, sudică. Doamna Jordan Ciseli, mulțumesc celor de miniștri pentru prezentare. Aș vrea să întreb în legătură cu ambiția de atingerea obiectivelor de climă. În Parlament am început să discutăm dacă ar trebui să trecem uh, la mai mult de 20% până în 2020 uh, și mă interesează punctul dumneavoastră de vedere. Trebuie să ne axăm pe ambiția pe termen lung până în 2050, de pildă, sau ar trebui să ne concentrăm mai degrabă asupra schimbării uh, acestui obiectiv care a fost deja adoptat? Asta a fost prima întrebare. A doua întrebare se referă la directiva privind deșeurile radioactive și combustibili. Este un document uh, pe care îl vom aborda mâine în uh, comisia noastră. Este vorba de o procedură de consultare, așa încât uh, Consiliul va ține cont de propunerile noastre. Mă interesează două aspecte. În primul rând, care este ambiția președinției ungare în adoptarea acestei directive? Nu a spus nimic despre asta. Iar al doilea aspect, aș dori să aud, să ne dați niște asigurări oarecum că veți vedea ca un soi de partener egal, ca într-un soi de codecizie, că ne veți primi așa, pentru că este un uh, domeniu foarte important. Mulțumesc, uh, doamna Pilar Castillo. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, doresc să mulțumesc uh, miniștrilor și președinției ungare pentru faptul că se află în mijlocul nostru astăzi. Am o întrebare și o sugestie. Întrebarea se referă la telecomunicațiile electronice. Așa cum a spus-o domnul ministru, există două dosare de importanță cheie. Primul care se referă la ENISA și celălalt uh, spectrul radio. În legătură cu spectrul radio, aș dori să știu care este situația uh, în raport cu contactele pe care le-ați avut. Atmosfera este cea potrivită pentru a promova acest uh, dosar? Va fi el finalizat până la sfârșitul președinției ungare? Pentru că este urgent să se ajungă la un acord uh, în ceea ce privește spectru radio de îndată, cu cât se au deciziile mai uh, curând, cu atât mai bine. Pentru că acest lucru va ajuta societatea informațională. Dacă nu luăm hotărârile rapide, rapid, atunci uh, acest lucru nu va ajuta competitivitatea noastră. Deci care este poziția dumneavoastră? Și acum sugestia. Va avea loc în vară un uh, summit digital și uh, Parlamentul susține acest lucru. Cred că ar fi o idee bună ca președinția să se implice și, prin urmare, uh, se va implica și Consiliul prin intermediul dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumesc, uh, domnule președinte, spune doamna Carvalho. Comentariul meu este că cercetarea în domeniul energiei și dezvoltarea tehnologică, stimularea celor mai bune practici sunt fundamentale pentru politica energetică. Nu am auzit suficient de mult uh, pe această temă în comentariile dumneavoastră. În al doilea rând, o întrebare. Consumul de energie Uh, în proporție de 75% în Europa este cel al orașelor. De aceea trebuie să abordăm uh, chestiunea orașelor, dar într-o manieră holistică. Care sunt uh, planurile președinției ungare? A, există programe în ceea ce privește orașele inteligente care să permită promovarea acestor idei? Mulțumesc. Uh, domnul Podimata. Doamna Podimata, mă scuzați. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Doresc să mulțumesc celor doi miniștri pentru că au venit în mijlocul nostru și urez președinției ungare succes. Am două întrebări succinte. Primul, pentru ministrul energiei. A spus și pe bună dreptate că una dintre prioritățile dumneavoastră este promovarea eficienței energetice. Acest lucru a fost abordat de mai mulți colegi în comentariile lor. Totuși, este o realitate că obiectivul 20% uh, eficiență energetică nu va fi atins. Acest lucru uh, a fost recunoscut de președintele Comisiei Europene când s-a adresat în Parlament săptămâna trecută. Aș dori să știu care sunt inițiativele concrete pe care le veți promova pe durata președinției dumneavoastră, dat fiind uh, faptul că pe 4 februarie va avea loc un uh, Consiliu European. Care sunt planurile dumneavoastră pentru a câștiga terenul pierdut și pentru a atinge obiectivul? pentru că ați vorbit uh, și despre poziția Parlamentului European în general și vă mulțumesc pentru că ați făcut acest lucru. Aș dori să spun că recent noi am adoptat o rezoluție uh, care arată că mm, obiectivul de eficiență energetică trebuie să fie obligatoriu. Vă rog să comentați. Domnul Ludi. Mulțumesc, domnule președinte, și eu vreau să urez uh, succes președinției ungare. Uh, faceți parte din alianța de la Visegrad și uh, faceți parte dintr-o troică care uh, a fost instituționalizată de tratatul de la Lisabona. Cehia a fost, Polonia, trei țări din alianța de la Vișegrad. Care este poziția acestui grup de la Vișegrad pe temele pe care le-ați spus, Domnule Felegi, suntem împărțiți în ceea ce privește mecanismele de incluziune a carbonului. Aveți uh, o poziție uh, în uh, această privință? Domnule Nitroi, în ceea ce privește banda largă, există un zvon că Comisia Uh, ar fi în favoarea fibrei um, uh, în detrimentul satelitului. Satelitul ar permite o nivelare a întregului uh, continent. Aveți o poziție în ceea ce privește accesul la banda largă de mare frecvență prin satelit? Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Eu am întrebare pentru domnul Feleghi. și aș dori să fac și o observație legată de summitul de la Cancun. Știm că următoarea conferință va fi una extrem de importantă pentru că atunci va expira protocolul de la Kyoto și nu există niciun fel de continuare a acestuia. Și atunci vreau să întreb ce puteți face sigur uh, pentru a vă asigura că vom avea succes la această conferință de la Cancun și ce planuri aveți de a acționa și ce măsuri doriți să conferința de la Durban uh, pentru ca aceasta să fie un succes. Vreau de asemenea să știu care parte din um, spectru va fi folosită pentru a ajuta uh, media uh, de uh, serviciu public liber. Da. Mulțumesc, domnule președinte. Ne adresăm Ministrului Telecomunicațiilor. Succesul programului dumneavoastră, al președinției dumneavoastră, ține la acordul care ar putea realizat, fi realizat în sânul uh, Consiliului și am uh, identificat, așa cum a fost cazul pachetului Telecom, două tipuri de țări. Țări care au uh, avansat foarte mult în liberalizarea și utilizarea optimală a spectrului, cum a fost Suedia, și țări care sunt mai în urmă și care sunt oarecum protectoare în ceea ce privește o strategie comună. Cum aveți în vedere să reduceți acest decalaj între țări? Apoi, există o dezbatere uh, și aș vrea să pun o întrebare în legătură cu aceasta între diferiți parteneri uh, cu privire la uh, eficacitatea spectrului. Este un subiect în legătură cu care Comisia a primit întrebări și aș vrea să știu care este poziția președinției. Mulțumesc pentru intervenții. Aș dori să rog pe să fie succinți în răspunsurile lor. Va fi greu. Mai întâi, domnul Feleghi. Poate uh, reușiți să vă încadrați în câteva minute și să oferiți câteva răspunsuri. Mulțumesc, domnule președinte. Da, uh, mi-au fost alocate, să zicem, două minute pentru răspunsuri. Ei bine, uh, așa, în particular, l-am rugat să-mi dea trei minute. Este imposibil să răspund la toate întrebările, însă vă promit să uh, abordez câteva teme care sunt legate între ele, astfel încât uh, ceea ce rămâne fără răspuns să uh, fie tratat apoi în scris. Dacă considerați că este necesar să purtăm o altă discuție, atunci uh, eu și colegul meu suntem dispuși să mai venim atât la comisie și să discutăm încă o dată, poate într-un timp mai uh, uh, mai, uh, mul, mai mult. Referitor la întrebările adresate, cred că printre prioritățile noastre se află atât politica energetică cât și politica de climă, strâns legate între ele. Vrem să ajungem la concluzii concrete în timpul președinției maghiare. Uh, de aceea considerăm că este important ca în domeniul politicii climatice să fie implicați mai mulți experți la nivel înalt, să existe o dezbatere uh, în vederea organizării summitului uh, sud-african. Altfel, vom eșua să ne reprezentăm bine ideile la summitul sud-african, după cum am spus. S-au făcut mulți pași la Cancun. Cred că a fost un summit care a avut succes din multe perspective. Doar într-un singur domeniu nu a existat rezultate în ceea ce privește prelungirea protocolului de la Kyoto. Este vorba despre un pachet uh, pe care trebuie să îl prelucrăm pe mai departe, astfel încât să ajungem la negocieri concrete în acest sector trebuie să emitem obiective obligatorii la nivel global pentru politicile climatice și pentru țările din uh, afara Europei, pentru țări în curs de dezvoltare, pentru țări care au emisii de carbon foarte ridicate. Există divergențe și între statele membre, mai ales când discutăm despre pragul de 20 sau 30% și despre care obiective trebuie să devină obligatorii sau nu. În ceea ce privește emisiile de CO2, vedem că statele membre sunt uh, mai predispuse la consens. La obiectivele obligatorii nu există consens. Președinția Consiliului are sarcina să promoveze schimbul de opinii. Pe cât posibil dorim ca în timpul președinției noastre sarcinile să fie predate mai departe, să fie prelucrate în așa fel încât, predându-le mai departe președinției poloneze, să se ajungă la final la rezultate concrete. Împreună cu Comisia, Uh, iată, vom uh, putea merge mai departe, vom avea un document uh, care va fi prezentat în februarie. Considerăm că avem nevoie de o politică energetică unitară la nivel comunitar. Este vorba atât de resurse energetice, cât și în ceea ce privește infrastructura energetică, dezvoltarea acesteia, armonizarea uh, Uh, procedurilor de autorizare, a reglementărilor, uh, a transparenței pe piața uh, comercializării serviciilor energetice. Fără aceste elemente, nu vom avea o politică comună, vom avea o politică fragmentară. Uniunea Europeană și statele membre ar trebui să aibă în vizor o diversificare în ceea ce privește resursele și rețelele, astfel încât dependența la nivelul alimentării să poată fi contracarată. Discutam despre Nabucco, Nabucco Plus și alte soluții posibile. Discutam despre coridorul nord-sud. Toate acestea sunt direcții care uh, poate vor contura politica noastră comună. Fără uh, aceste acțiuni nu va exista securitate energetică la nivel înalt. Într-adevăr, nu am discutat despre deșeurile radioactive. În etapa de pregătire am primit uh, documentația relativ târziu. Dacă Parlamentul va da un raport uh, într-un timp scurt, atunci acest dosar poate fi finalizat pe timpul președinției maghiare. Da, desigur, dacă vom avea suficient timp la dispoziție, dacă ne va fi dacă vom reuși să ne încadrăm în cele șase luni, atunci procesul acesta ar putea fi uh, finalizat uh, cel târziu în timpul președinției poloneze. Principial sunt de acord cu faptul că separarea, diferența între nord, sud, est, vest în domeniul uh, politicii energetice nu este neapărat potrivită. Dar este important de menționat rolul Poloniei. Ieri am fost la Bratislava la un uh, summit al uh, statelor de la Vișegrad, din grupul de la Vișegrad și se, do, se, s-a purtat o dezbatere în vederea unor rezultate concrete la nivel politic, atât în ceea ce privește cercetarea, dezvoltarea, cât și inovarea și orientarea strategică a politicii energetice. Fără măsuri la acest nivel, nu vom progresa din punct de vedere tehnologic pentru eficiența energetică. Consiliul de, pentru Energie are ca al doilea punct prioritar inovarea și cele două elemente, eficiența energetică, inovarea, vor fi strâns legate între ele. Vrem să arătăm cum anume ne vom orienta politica, așadar. Vă mulțumesc încă o dată pentru întrebări. Dau cuvântul acum colegului meu. Mulțumesc! Da, iată că am uh, și eu ocazia să răspund într-un timp foarte scurt. Întrebările au fost uh, foarte la obiect. Domnule Mesaroș, mi-ați adresat o întrebare strategică referitoare la programul Galileo. Program aflat într-un domeniu Uh, despre care știm foarte bine uh, ce presupune. Dacă America are un sistem GPS și noi vrem uh, un sistem similar, trebuie ca acest program să fie finalizat, să fie competitiv. Însă, resursele necesare ne vor fi puse la dispoziție abia din 2014 încolo. Cel puțin, așa se vehiculează. Până atunci, însă, nu trebuie să intervenim. M-ați abordat și în legătură cu programul RSPP. Dorim să încheiem acest dosar în timpul președinției maghiare. Este vorba despre o chestiune extrem de dificilă, pentru că Parlamentul, Comisia și Consiliul trebuie să ajungă la un acord. Avem uh, reuniuni în fiecare săptămână, reuniunea grupurilor noastre de lucru, particip și eu la reuniuni bilaterale. Reuniuni pe care le organizez, de fapt. În ceea ce privește agenda digitală, iată un subiect care în timpul președinției maghiare este prioritar. Vom organiza o conferință digitală al cărei obiectiv este să luăm măsuri de follow-up. Referitor la intervenția doamnei Catherine Trautmann, am discutat adesea deja, am, am discutat deja acest subiect cu dumneavoastră. mereu uh, discutăm uh, cu BEREC în ceea ce privește uh, programul de implementare. Suntem de acord cu direcția. Discutând despre piața unică digitală, ar trebui să menționăm faptul că acesta este un domeniu pe care dorim să-l implementăm. Asta în strânsă legătură cu tehnologiile ce ne sunt puse la dispoziție. În principiu, noi uh, dorim neutralitatea tehnologiilor. Aceasta este poziția noastră. Mulțumim, mulțumim pentru întrebare. Uh, așa cum a spus și, a spus-o și domnul Felechi, vă transmite și eu că vă stau la dispoziție pentru alte întrebări. Uh, mi le puteți adresa telefonic sau prin e-mail. Îmi doresc să purtăm un dialog activ unii cu alții. Președintele, le mulțumim ministrilor, le mulțumesc ministrilor. Iată, unii colegi au avut posibilitatea de a merge deja în Ungaria, de a discuta cu colegii din guvern. Vă mulțumesc pentru prezență, vă mulțumesc pentru înțelegerea față de timpul limitat. Vă mulțumim! Thank you so much. Also, wir machen weiter. Wir müssen weiter diszipliniert voranhalten. Als nächstes ist der Kommissar. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. După cum am spus, trebuie să fim disciplinați. A sosit uh, comisarul Oettinger. Trebuie doar să să îl lăsați să vină la prezidiu. Poate mă ajută cineva, doamnelor și domnilor. Wir müssen aufpassen, dass wir den Wechsel der Tagesordnungspunkte nicht trebuie să avem grijă ca inversarea punctelor de pe ordinea de zi să nu ducă la o întârziere. V-aș ruga să lăsați pe domnul comisar să treacă. Bine ați venit, domnule comisar Oettinger. Iată, nu este prima oară când veniți în rândul nostru discutăm despre fracțiune pregătitoare pentru Consiliul pe Energie din 4 februarie 2011. Nu doresc să zăbovim, aș dori să dau cuvântul domnului Oettinger pentru a face o introducere. Avem timp până la 15.45, după care ne vom continua lucrările Comisiei Parlamentare. Domnule comisar, aveți cuvântul. Stimate domnule președinte, stimați deputați. Uh, pot să continui uh, cele spuse domnul Feleghi, pentru că acesta din octombrie 2010 a abordat subiectul într-o manieră foarte constructivă și uh, în ceea ce privește politica energetică, vedem că președinția maghiară a adoptat o ne așteptăm de la președinția maghiară să aibă o atitudine europeană, atitudine care să fie preluată în aceeași manieră constructivă de președinția poloneză. Consiliul European nu este responsabil pentru politica energetică din punct de vedere legislativ, ci dumneavoastră sunteți, dar pentru sprijinul obiectivelor noastre, Consiliul acesta privind energia este foarte important. Între cabinetele noastre, împreună cu președintele Van Rompuy, și cu Comisia, cu Colegiul Comisarilor, am uh, întreprins toate acțiunile pregătitoare necesare pentru Consiliul de Energie. Am avut uh, două reuniuni ale Comisiei și sperăm ca vinerea viitoare să nu intervină nimic, să nu intervină probleme de actualitate, chestiuni de buget, uh, de criza euro, ci sperăm ca politica energetică să ocupe punctul numărul 1 pe ordinea de zi. Vă mulțumesc pentru discuțiile bilaterale purtate în ultimele săptămâni. Aș dori să vă spun foarte pe scurt ce este important pentru noi, pentru că știți deja care este subiectul. În primul rând, eficiența energetică. Pe 2 martie, la comisie, am vrea să uh, luăm propunerea noastră propunerea pentru un plan de acțiune privind eficiența energetică să vrem să creăm un concept. Vrem să creăm un concept și să facem presiuni la Consiliu pentru că trebuie să recuperăm timpul pierdut și să vedem ce se poate întreprinde la nivel național, ca măsuri. În al doilea rând, am dori un raport intermediar foarte realist în ceea ce privește piața internă. Piața internă care este în dreptul comunitar de 12 ani în ceea ce privește electricitatea și gazul. Însă, în realitate, uh, piața aceasta nu uh, este realizată în interesul consumatorilor și a participanților la piață. Așadar, există aspecte juridice, tehnice, de monitorizare, care trebuie în continuare elaborate și am dori să accelerăm puțin acum realizarea pieței interne. Știți că a fost dat al treilea pachet uh, pentru piața internă care trebuie implementat până în martie acestui an. Însă că la cum stau lucrurile la ora actuală, mi se pare că situația nu este satisfăcătoare și că acest pachet nu a fost implementat cum trebuie la nivelul statelor membre. Discutăm și despre infrastructură. Ce, de ce avem nevoie De ce avem nevoie la nivel financiar, la nivelul planificării, cine vor fi responsabili pentru finanțare și care sunt procedurile de autorizare? Asta pentru a demara uh, evoluția infrastructurii, fără a mai întâmpina obstacole uh, la nivel european și fără a răni pe cineva în drepturile sale, de exemplu când e vorba de exproprieri, exproprieri pentru infrastructură. Dorim ca toate deciziile bugetare din viitorul apropiat să implice viziunea ITRE. Am vrea totodată să, ne, să tratăm și subiectul Smart Cities, Smart Communities, comunități și orașe inteligente. Avem proiecte de iluminat care, iată, sunt acum uh, avute în, în vedere. Deci, puncte încadrate foarte bine în strategia energetică pe care o cunoașteți, în pachetul de infrastructură pe care îl cunoașteți. La Consiliu, întrebarea este cum vom avea sprijin mai întâi politic, apoi financiar, apoi uh, în rândul opiniei publice, având în vedere obiectivul ultim al europenizării. Cam atât din partea mea, domnule președinte, ca introducere. Vă mulțumesc, spune președintele, pentru faptul că ați fost atât de succint. Iată că astfel uh, avem posibilitatea ca Uh, colegii să poată interveni. V-aș ruga să fiți foarte subțini, să vă rezumați uh, la un minut, cum ați făcut-o și până acum. Domnule Balcitis, dumneavoastră aveți cuvântul primul. Ačiū, gerbiamas pirmininkė, gerbiamas Comisarie Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Vreau să vă mulțumesc pentru activitatea dumneavoastră, activitatea din uh, trecut pentru crearea unei piețe energetice unice și pentru elaborarea acestui proiect, acestei idei. Mai avem uh, multe sarcini, pentru că Europa trebuie să aibă siguranță energetică. Sper eu că veți uh, reuși să manifestați o oarește presiune în această direcție. Trebuie să discutăm despre problema regiunilor izolate, problemă nesoluționată. Trebuie să stabilim un termen concret până la care uh, regiunile acestea izolate să fie incluse în infrastructura occidentală. Trebuie ca voința politică să primeze astfel încât proiectele care nu sunt neapărat atrăgătoare din punct de vedere economic să fie implementate la momentul oportun pentru ca Uniunea Europeană să uh, poate să o intervine la timp din punct de vedere financiar. Vă mulțumesc. Domnul Râbiș are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând discutăm despre directiva, directivele, directiva OVB. Uh, am dorit să aflăm opinia noastră despre acestea și avem nevoie de să mizăm pe energii regenerabile. În ceea ce privește cofinanțarea pentru proiectele europe, europene, uh, cofinanțarea trebuie, este prevăzută doar pentru proiectele mari de construcție. Ar trebui să ne asigurăm de faptul că doar astfel de proiecte sunt uh, incluse la cofinanțare și să manifestăm uh, presiune în acest sens. În ceea ce privește emisiile de CO2, poate că ar fi bine să prevedem uh, uh, utilizarea de mijloace europene concret, astfel încât când mizăm pe energie inteligentă și pe informații de și pe tehnologia informațiilor să le utilizăm în cadrul planului Z. Doamna Podimata are cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori să vă mulțumesc, domnule comisar, pentru prezența dumneavoastră aici în această după-amiază. Una dintre problemele cu care ne confruntăm foarte des în Europa este lipsa de sinergie suficientă între diversele politici strategice ale Uniunii Europene. Mă bucur foarte mult că ați făcut trimitere la ordinea de zi a Consiliului European și la faptul că vreți să promovați eficiența energetică. Ați spus că este o prioritate și ați spus că veți prezenta un nou plan de acțiune cu măsuri specifice care vor trebui să se ia la nivelul statelor membre. Ați vorbit de asemenea și despre uh, finalizarea pieței interne de energie și de al doilea și al treilea pachet uh, energetic. Cred că problema cheie, dacă dorim să finalizăm piața internă de energie, în special uh, al doilea pachet, cred că trebuie să ne asigurăm că ne vom concentra asupra factorilor și că știm care sunt costurile astfel încât să putem promova concurența. Cred că uh, facturarea este extrem de importantă atunci când vorbim despre promovarea eficienței energetice, astfel încât uh, toată lumea să știe ce se întâmplă. Trebuie să știm care sunt tarifele. Planuiți să promovați uh, o sinergie între eficiența energetică și problema tarifelor astfel încât să vedem toate aceste aspecte reflectate în tarife. Mulțumesc! Doamna Pilar de Castillo. Este foarte clar, uh, domnule comisar, că în împrejurările speciale ale economiei europene de astăzi este extrem de dificil să finanțăm toate proiectele de infrastructură pentru că vorbim acum de nenumărate rețele de infrastructură energetică și așa mai departe, și sumele necesare pentru finanțare sunt uriașe. Dacă ne uităm la cifrele pe care le avem acum, vedem că vorbim despre 400 de miliarde de euro pentru rețele, încă 200 de miliarde pentru uh, stocare și încă 100 de miliarde pentru uh, actualizarea sistemelor. Deci, în acest sens, există o necesitate pe care nu o poate discuta nimeni, și anume de instrumente financiare inovatoare care ar trebui să acorde suficientă încredere, care să uh, permită proiectelor majore de investiții să atragă investitorii necesari. Și putem să ne gândim la mai multe surse, la piețele private de capital, la fondurile de pensii, companiile de asigurări și așa mai departe. Deci știm din informațiile pe care le avem din partea Comisiei și de la ultima întâlnire a Consiliului că Comisia în iunie 2011 trebuie să transmită Consiliului modul în care se, uh, soluții pentru uh, reacții la posibilități de finanțare. Întrebarea mea este dacă vom fi și noi implicați sau este doar o problemă între Consiliu și Comisie. Mai am 12 vorbitori pe listă. Un minut fiecare, vă rog frumos, astfel încât să puteți uh, vorbi cu toții. Doamna Grostet. Uh, Domnule comisar, Insistăm foarte mult asupra eficienței energetice și ne dăm seama că este mai greu uh, să atingem obiectivul stabilit. Oare nu trebuie să rediscutăm acest obiectiv, să propunem soluții inovatoare, cum ar fi parteneriatele public-privat, mai degrabă decât să încercăm ca acest obiectiv să devină obligatoriu. Poate n-ar fi mai bine să stimulăm investițiile în infrastructură bazându-ne pe obiective sectoriale. Există un potențial foarte mare în ceea ce fește performanța energetică a clădirilor, însă se știe că acest lucru nu se poate face numai cu finanțe publice. Aș da, dori să știu care este punctul nostru de vedere pe această temă și aici închei, uh, întrebându-vă care este rolul dumneavoastră în cadrul strategiei energetice în sânul negocierilor uh, climatice. Mulțumesc. Uh, colegii Matias colegul Matias. Mulțumesc, domnule comisar. Vă mulțumesc că ați venit încă o dată la invitația comisiei noastre. Și eu aș dori să revin asupra unei observații făcute de un antevorbitor. Întrebarea care mă îngrijorează sau mă preocupă și care se va discuta foarte mult este eficiența energetică. Știm că asta este o, preocupare permanentă a Comisiei, dar mie mi se pare că avem o contradicție aici între intențiile declarate ale Comisiei pe eh, partea de eficiență energetică și punerea lor în aplicare, punerea în aplicare a cât mai multor măsuri cu putință. Sunt de acord cu ce ați spus la începutul intervenției dumneavoastră, domnule comisar, atunci când eh, ați fost de acord cu politica maghiară și ați eh, vorbit despre o politică europeană de energie și implementarea unei politici europene. Întrebarea este N-ar putea Comisia să facă și mai mult, n-ar putea convinge statele membre să se unească uh, astfel încât uh, să treacă peste deficiențele individuale uh, de energie din fiecare stat membru. Le promitem uh, cetățenilor o economie de energie de 20% până în 2020, dar mie mi se pare că nu suntem nici pe departe în apropierea de această țintă. De-abia ajungem la 9%, deci este o discrepanță între bunele intenții și aplicarea acestora. Și ce putem face pentru a reuși să ne îndeplinim obiectivele și să reducem emisiile ceea ce este un obiectiv uh, fundamental. Domnul Claude Thomas. Um, I have uh, one precise question on the efficiency. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Ne-ați uh, promis în urmă cu câteva săptămâni că veți lucra cu guvernele și cu statele, cu șefii de state și guverne pentru a avea ținte clare pentru uh, achiziție publice. Dar se spune aici că guvernele vor fi exemplare în achizițiile publice de noi clădiri, ceea ce mi se pare ridicol, pentru că tocmai am votat în urmă cu câteva luni o directivă care uh, îi obligă oricum să ajungă la nivel de energie zero. Care este interpretarea dumneavoastră pentru această teză? Pentru că mie mi se pare că este o teză lipsită de conținut care obligă guvernele să respecte legea, ceea ce nu este tocmai un rol conducător. În al doilea rând, și reau o idee a domnului Pliar de Castillo, avem nevoie de instrumente financiare și de finanțare inovatoare pentru energiile regenerabile, în special în uh, țări precum Spania, Grecia, Portugalia, Irlanda și așa mai departe, care au un angajament și care au fost afectate clar de, de criză. Deci, documentul pe care îl veți prezenta luna viitoare, referitoare la uh, sursele regenerabile de finanțare, este este lipsit complet de substanță. Cum propuneți accesul la capital, în special pentru IMM-uri? Vă mulțumesc foarte mult. Domnul Hams. Ja, I, I'm not used to the new room, <laughs> sorry. Um, ich war sehr überrascht, Herr, Herr Kommissar. Mulțumesc. Am fost surprinsă, domnule comisar, de faptul că ați spus că Consiliul va decide și în ceea ce privește ITER. Am citit concluziile Consiliului foarte atentă. La ce punct ați pregătit această decizie? Și ce anume veți decide privind ITER? M-ar interesa foarte tare. Domnul Glante are cuvântul. Sunt de acord cu Claude Urmes și cu doamna Castillo. M-ar interesa sumele de investiție în Europa. Am citit că se discută despre rețele de atâtea și atâtea mii de kilometri. Se discută însă, vreau să aflu și costul acestora. BI este direct interesată, va dori să fie proactivă, dar ar fi interesant să facem o listă a proiectelor și din punct de vedere financiar, nu doar a proiectelor transfrontaliere, și și a proiectelor naționale, pentru a răspunde din punctul de vedere al capitalului la aceste chestiuni. Și o altă întrebare privind uh, punctele offshore. Cum anume putem să organizăm o impozitare transfrontalieră astfel încât uh, aceste investiții să fie rentabile și din alte perspective. Angelica Nipler are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, am o singură întrebare. Ați spus că pe 4 februarie vreți ca statele să vă facă avânt. Discutați despre europenizare în ceea ce privește economia de energie. Cum anume veți uh, stimula astfel de modificări concret? Mulțumesc. Doamna Sabira.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 Mulțumesc, domnule comisar, pentru că ați venit să vă întâlniți cu noi în această după-amiază. Aș vrea să vă felicit pentru treaba minunată pe care ați făcut-o. Nu este un compliment, nu intenționez să vă flatez. Am lucrat în sectorul privat, în sectorul energetic, o vreme îndelungată și pot să evaluez ce a făcut comisia. Am următoarele întrebări. Una dintre problemele principale uh, legate de eficiența energetică o constituie furnizorul. Este important, mai ales atunci când este vorba de securitatea aprovizionării. Rusia va rămâne unul dintre principalii noștri furnizori. Trebuie să vedem relația noastră cu Rusia. Aș vrea să vă, în, să vă cer părerea. avem o relație unilaterală cu uh, Rusia, după cum știți, pentru că sunt principalii furnizori. Dar vreau să știu dacă se dezvoltă și alt tip de uh, relații pentru ca să nu mai depindem uh, de Rusia. Cum va influența reciproc economia? După aceea, când e vorba de cercetare, includeți aici și mineritul, pentru că Avem uh, multe uh, probleme legate de gazul natural, gazul din zăcăminte. Dobre relații cu Parlamentul, mm, Przychodzi pan często mm, i rozmawia z nami. Domnule comisar, spune doamna Kolarska-Bobinska, aș vrea să știu uh, de la dumneavoastră care este părerea cu privirea mutării pragului de emisii de dioxid de carbon de la 20 la 30%. Dezbaterea este în curs, se aud multe voci în legătură și multe opinii în legătură cu uh, acest procentaj. Și de aceasta este legată începerea celei de-a de, -a, celei de -a treia etapă a, a uh, sistemului ETS. Uh, dezbaterea va începe săptămâna viitoare și poate va trebui să discutăm atunci despre un uh, principiu al unor uh, etaloane. Vorbesc de un etalon uniform pentru toate țările bazat pe gaz. Ce părere aveți despre asta? Cea de-a doua întrebare se referă la pachetul infrastructură. În raportul nostru am susținut un nou criteriu uh, care trebuie să fie elaborat pentru proiectele noastre. Deci vom elabora o nouă listă de proiecte europene, ceea ce înseamnă că o serie de investiții vor trebui radiate de pe lista de eh, investiții care nu întrunesc condițiile noi pentru Uh, vreau să întreb dacă uh, proiectul North Stream uh, întrunește acest criteriu. Mă refer la diversificare. Eu cred că nu îl întrunește apoi modernizarea rețelelor electrice. Cred că trebuie să le modernizăm pentru că nu putem să punem la oaltă mod, rețele noi și vechi. Domnul Suza Wagner. Vă mulțumesc, uh, domnule președinte. Aș vrea să-l întreb pe domnul comisar Oettinger următoarele și asta se leagă de ceea ce a spus și alți vorbitori. Cred că ar fi foarte bine să hotărâm asupra modelului care se află la baza comunicării din noiembrie cu privire la finanțarea proiectelor. Cred că cu cât vom face mai multă lumină, cu cât vom clarifica, cu atât va fi mai bine. Mulțumesc, domnule președinte, spune domnul Angelis. Uh, mulțumesc domnului comisar că se află cu noi aici la Parlamentul European pentru a discuta politicile energetice, pentru că, de fapt, aceasta constituie una dintre cele mai uh, importante provo provocări pentru Europa. Uh, pregătirea unei piețe comune energetice care este uh, necesară pentru ca să nu uh, realizăm monopoluri și trebuie să îmbunătățim competitivitatea pieței energetice. Aceasta va duce la investiții mai multe în uh, energiile regenerabile și la mai multă transparență pentru consumatori. De asemenea, o sinergie mai mare pentru controlul prețurilor, mai ales pentru companii, dar mai ales pentru uh, consumatori. Prima întrebare legată de cel de-al treilea pachet drept. Uniunea Europeană, cum putem să garantăm că liberalizarea celui de-al treilea pachet va merge mână în mână cu, întâlnirea, cu întărirea autorităților de reglementare care vor garanta uh, surse de energie la prețuri stabile? Apoi, investițiile pentru 2020 uh, sunt centrul meu de uh, interes. Cum o să abordăm tehnologiile pentru uh, a îndeplini uh, strategia 2020, doamna Reana Manuel. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Într-adevăr, domnule comisar, va fi un consiliu foarte important cel la care v-ați referit. Uh, și aș uh, dori să vă mulțumesc pentru că ați venit în această după-amiază, pentru că ne-ați arătat în avantpremieră ce se va discuta în Consiliu și putem să purtăm această discuție. Am două întrebări pentru dumneavoastră. Prima se referă la uh, cercetare și inovare majoritatea problemelor pe care le-ați ridicat în discuție și la care s-au referit colegii când au pus întrebări se concentrează asupra dezvoltării tehnologice și cercetării și inovării. Ați spus că aceste probleme vor fi analizate de Consiliu. În același timp, vedem care este punctul de interes uh, al celui de-al optulea program uh, cadru de cercetare pe care vom discuta în Parlament. Ne puteți uh, schița o părere, vă veți axa pe investiții și cum coordonați această activitate cu ceilalți comisari? După cum știți, domnule comisar, vin dintr-o țară care crede Uh, în, uh, într-o piață competitivă și mă interesează infrastructura în mod deosebit așa încât uh, aș aprecia să primesc mai multe informații. Cum veți aborda această problemă? La ce rezultate vă așteptați după negocierile care au loc chiar în momentul în care vorbim? Mă bucur să vă văd în rândul nostru, domnule Uh, comisar, spune domnul Chichester. Uh, vreau să vă întreb că uh, implementarea pieții unice energetice înseamnă mai multe legislații sau mai multe sancțiuni împotriva celor care nu se conformează. În ceea ce privește infrastructura, s-a vorbit despre investiții, dar vreau să vă întreb, există obstacole în uh, care sunt obstacolele? Finanțarea sau planificarea? Apoi ați vorbit despre cercetarea în, în domeniul energetic și uh, să obțineți uh, susținerea statelor membre în Consiliu. Uh, credeți că ITRE poate să ajute în acest sens? Și vrem să vă primim din nou în rândul nostru în viitor după formul Energiei. Domnul Cavalio. Doamna Cavalio. Mulțumesc, domnule președinte. Ieri seară, președintele Obama uh, a rostit discursul privind starea națiunii și inovarea a fost un punct central. A fost uh, un punct de cotitură în politica Statelor Unite. A spus că o uh, națiune care are o politică clar va avea o economie uh, curată și o tehnologie curată. Aș vrea să vă întreb cum vedeți uh, modul în care concluziile Consiliului la care uh, v-ați referit vor ajuta la o mai mare competitivitate în raporturile noastre tehnologice cu Statele Unite și China kolega Hübner. Panie komisarzu, włączy się pan bardzo aktywnie w realizację inwestycji gazowych. Mulțumesc, domnule comisar. Ați fost foarte activ în ceea ce privește construirea Nabucco și al altor conducte în sudul Europei. Vreau să vorbesc uh, despre conducta Nord Stream. Această conductă traversează Marea Baltică și vasele mai mari nu vor mai fi în măsură să utilizeze porturile din uh, sudul uh, Balti Balticii, ceea ce va fi o problemă pentru Lituania și Polonia. Cum intenționați să rezolvați această problemă? Cum negociem această problemă și cum uh, um, rezolvați această problemă foarte spinoasă? Apoi, s-a făcut uh, o sugestie să se uh, sporească cu 100% uh, ponderea biomasei în mixul energetic. Ce părere aveți despre acest lucru? Încercăm să identificăm surse financiare pentru uh, creșterea pădurilor în Amazon. Nu credeți că această pondere a biomasei poate să fie prea mare și să ducă la despădurire în Europa? Mulțumesc pentru multe întrebări adresare. Aș fi și mai, recuno... aș fi și mai recunoscător acum domnului comisar dacă ar încerca să răspundă tuturor acestora. Nu va fi ușor, dar merită o încercare. Consiliul European nu poate să ofere consiliere pe foarte multe întrebări în detaliu. Timp de două ori și jumătate nu are suficient timp la dispoziție ca să trateze toate subiectele. Și aceste chestiuni țin de resortul miniștrilor. Deci, se emit câteva linii directoare mari pe câteva întrebări, dar celelalte întrebări vor fi cu siguranță tratate în diferite comunicări și propuneri pe parcursul anului. În ceea ce privește Consiliul Energie și Parlamentul, va exista cooperare clima este, va fi și ea uh, responsabilă de modul în care va fi structurată politica energetică pe viitor. În ceea ce privește bioenergia, aceasta nu este pe ordinea de zi, dar, date fiind obiectivele noastre și modul în care trebuie să evoluăm înspre ele, discutând despre obiectivul pentru 2050, automat trebuie să luăm în calcul toate sectoarele privind uh, modul în care implică transportul, securitatea, energia, agricultura și așa mai departe, pentru a aduce în mixul energetic uh, toate elementele, de la biomasă până la biocombustibil. Astfel vom putea identifica bunele experiențe, dar și problemele pentru a trage anumite concluzii din, prin prisma durabilității, competitivității, durabilității unor produse agricole, alimentare, uh, a dezvoltării rurale. Mi se, se plâng oamenii din uh, circumscripția mea, din zona mea, fiindcă din cauza intervențiilor recente se schimbă total peisajul. Subiectul Nord Stream. Toate regulile sunt respectate în ceea ce privește construcția acestui proiect, atât în interesul faunei, protecției naturii, uh, protecției Mării Baltice, a fondului piscicol și așa mai departe. Toate aceste probleme au fost verificate în uh, etapa de evaluare și am, ne-am dat acordul pentru Nord Stream ținând cont de interesele statelor riverane. Nord Stream nu a primit finanțare comunitară. Nici nu a fost un proiect prezentat în interesul Uniunii Europene, însă al bloca ar fi greșit. Integrarea părților Lituania, Letonia, Estonia, Polonia ar fi viz, direct vizată. Dacă acest proiect va fi realizat, atunci ga, gazul ce va trece prin acea conductă va fi gaz nu pentru Germania, ci pentru întreaga piață europeană. Dată fiind nu sursa, ci ruta Nord Stream, uh, vom avea o contribuție la diversificare, dar și la securitate energetică. În ceea ce privește coridorul sudic și politica energetică externă, Doresc să menționez vizitele din Azerbaijan și Turkmenistan ale domnului Barroso. Ne-am pregătit un an de zile pentru aceste vizite și am conchis foarte clar un lucru. Cine face acolo politică Uh, dorește să aibă la noi un partener de discuție cu o semnătură. Fie că discutăm despre uh, domnul Mohamed sau domnul Cali, nu discutăm despre, uh, despre partenerii de discuție din Turkmenistan neapărat, care aveau alte idei. Dar se discuta foarte clar. Ei doresc un contract, ei doresc un contract pe 20-30 de ani, o sumă 20 de miliarde de euro pentru atâția metri cub de gaz. Însă, ceea ce se întâmplă la nivel european le este cu totul străin. Noi avem state membre, economie de piață, avem uh, întreprinderi energetice, avem uh, scheme de finanțare. Și toate aceste lucruri le sunt străine acestora. Sarcina de a le explica ce se întâmplă la nivel european este dificilă, însă cred că ne reușește. Tema coridorului sudic nu se referă numai la suma de 10 miliarde, ci poate chiar la, uh, la de metri cubi, ci 30, 40, 50 de miliarde de metri cubi. Așadar, aproape 90% din necesarul de gaz european. Am avea așadar o rută nouă și o sursă nouă de energie. Deci diversificare, diversi, diversificare dublă. Nu vorbesc despre Nabucco, ci despre Nabucco Plus. Cu această cantitate, conducta nu poate să meargă doar de la Viena până la Turcia, Georgia, ci trebuie să fie reconstruită până mai departe, astfel încât să treacă prin Marea Caspică până la sursele directe din Turkmenistan. Conducta va fi pe sub Marea Caspică, în loc să construim nave și să facem transportul pe mare. Avem acordul din partea domnului Mohamedev pentru acest demers. Cred că și Irakul se va implica cu guvernul central de la Bagdad și poate și Irakul va veni cu propuneri. Va cere Turciei să fie parte a acestui sistem de furnizare. Și poate ajungem în situația în care Nabucco nu va mai fi un proiect de genul sau-sau, ci va fi un proiect de genul atât aceasta cât și cealaltă. 6-8 miliarde de metri cub vor ajunge pe piața din Turcia, apoi se va merge mai departe în direcția Viena și va avea loc o bifurcație către Italia. Și iată, prin, se, se va ajunge în Italia, pe piața mare energetică din Italia și de, din Viena se va ajunge în, pe toată piața europeană, inclusiv România, Ungaria, Bulgaria. Am făcut o propunere domnul Barroso a invitat statele care fac parte din uh, exonerarea de viză, fiindcă am putea să facem o legătură, colaborând cu acestea, între nord și sud. Și gazul din conductele Nabucco Su, Su Plus ar putea să deservească și Polonia, și statele Baltice, chiar și Croația și poate Balcanii Occidentali. Am avea o soluție europeană cu câștig pentru toate părțile implicate. A win-win situation. Aș dori să... Ați menționat europenizarea. Uh, să nu uităm că Europa în sine nu a fost menționată în discurs. Discuția este importantă la Congres. Deci, uh, Congresul acesta este mai mult ca oricând axat pe problemele energetice și pe emisie de CO2. Este pentru prima dată când se întâmplă acest lucru după alegeri. Planul Z este un plan pe care îl continuăm pentru că experiențele acumulate au fost bune, pozitive. Și dacă vrem ca cercetarea energetică să joace un rol important, trebuie ca uh, Um, aceste subiecte să fie pe ordinea de zi la Congresul Energetic. Avem nevoie de următorul program energetic. Eu sunt responsabil de în programul de cercetare energetică și colegii mei, precum și domnul Barroso, sunt dispuși să prevadă în buget o finanțare adițională pentru aceste sectoare. Militez acum pentru acest lucru. Nu lupt pentru faptul că ITER trebuie continuat și cu toate mijloacele de cercetare. Doresc să existe mijloace de cercetare pentru proiecte mici și uh, mijlocii, astfel încât să se decidă la un alt nivel finanțarea ITER. Acum Parlamentul și Consiliul au mingea la fileu. Sperăm ca acest blocaj să fie soluționat cândva în primăvară. Pentru că ITER este important. De fiecare dată când discutăm cu, la, la Washington sau la Beijing, uh, sunt întrebat, mai puteți acționa? Mai există fezabilitate? Suntem participanți la proiect. Comisia și Franța sunt pe scaunul șoferului, dar nu au în uh, mână volanul și rezervorul este gol. Și de aceea, pentru proiecte de cercetare, nu avem credibilitate. ITER nu mai este un proiect energetic. Este un proiect global, la nivelul parteneriatelor. Și se pune întrebarea, mai este uh, nevoie de acesta în formula sa actuală? Mai putem avea credibilitate la nivelul acțiunilor întreprinse? eu am luat iterul, am preluat iterul, nu am născut eu iterul. Sunt ca o mamă vitregă. Nu vreau însă să-l las să moară de foame, ca pe un copil orfan, dar nu am nici cum să-l înfiez. Deci trebuie să luăm o decizie democratică, însă v-aș ruga să vă mișcați repede. În ceea ce privește criteriile pentru infrastructură, prioritățile vor fi date la vară, ca un al doilea pas. Europa, foarte clar, va proceda în felul următor. Mai întâi comunicarea, apoi audierea, apoi evaluarea și apoi următorul pas. În vară, procedurile de autorizare vor fi accelerate, lista de priorități va fi creată. Și, desigur, voi veni din nou în fața dumneavoastră cu cea mai mare plăcere pentru a vă explica starea lucrurilor. Pe bună dreptate ați menționat despre propunerile inovatoare de finanțare, dar să nu ne facem iluzii, nu avem mașină de tipărit bani. Poate să fie cât de inovator se vrea un proiect. Trebuie de undeva să facem rost de bani pentru finanțare. La nivel național, iată, s-a intervenit cu atâta spirit inovator încât acum piețele nu mai au încredere în noi. să nu uităm că nu avem niciun caritas care să investească în noi și să ne dea bani pe degeaba. Trebuie să vedem cât uh, poate să intervină Banca Europeană de Investiții, în ce măsură. Aș dori ca Banca Europeană de Investiții să fie partenerul nostru în proiectele de infrastructură, spre exemplu. Ni se fac propuneri pentru obligațiuni, însă reacțiile la Strasbourg față de euroobligațiuni au fost așa și așa. Mass media au criticat aceste opțiuni care obligațiunile la fel și acest lucru s-a întâmplat cu pregnanță în Germania. Deci trebuie să discutăm despre mijloacele proprii. Se pune întrebarea cum putem ca pe lângă sarcinile noastre și pe lângă cheltuielile noastre să depășim problemele de infrastructură. Mi se pare însă că energia este totuși bine plasată. Energia, poate pe lângă sau înainte de transport, înainte de TIC, Iată, avem cele trei domenii de infrastructură în care militez pentru uh, instrumente inovatoare și capital privat. Fondurile de asigurare, fondurile de pensie, dacă acestea participă, atunci nu vor face degeaba. La final trebuie să fim precauți să nu cumva să ieșim mai scump. Fiindcă s-ar putea ca un fond de asigurare să vină cu dobânzi mai ridicate decât statele noastre pe piața credite, creditelor. Acest lucru s-ar putea întâmpla din cauza bonității ridicate. Trebuie să vedem ce anume vom finanța din mediul public și din mediul privat. La gaz și electricitate insist ca proprietarii rețelelor să fie cei care trebuie să investească. Consumatorii trebuie să plătească. Consumatorul oricum plătește, fie ca utilizator de energie, consumator de energie, fie ca contribuabil. Nu cunosc niciun contribuabil care să nu folosească energie și uh, cunosc puțini uh, consumatori de energie care să nu plătească impozite. Un lucru este însă clar din capul locului. Există foarte multe linii atragătoare la infrastructură. De exemplu, de la Borcum la Köln sau de la Bari la Milano. sau de la, din zona Rinului la Lyon. Dar există linii care, ca model de afacere, nu sunt fezabile. De exemplu, menționăm serviciul poștal. Poșta lucrează cu orice fel de livrări. Dar uh, trebuie să vedem, să nu, să nu investim în proiecte care generează pierderi. De aceea mă implic pentru implementarea unui program de cofinanțare. Un program care, uh, iată, prevede 800 de milioane de euro ca și cofinanțare pe trei ani. Un program care pe o perioadă de 5 până la 10 ani ar putea fi utilizat pentru acele câteva proiecte decisive când va fi nevoie. Până în anul 2015 vreau să realizăm integrarea tuturor piețelor fragmentate. Nu trebuie să mai avem situația în care vreo țară Uh, să se afle în afara pieței uh, gazului și electricității. Nu, în, următoare, în următorii 4-5 ani unificarea acestor piețe trebuie să fie deplină. Sigur că avem nevoie de proiecte ample uh, care să fie realizate într-adevăr, nu doar vorbe pe termen lung. În ceea ce privește Uh, certificatele de emisii, de CO2, taxele, impozitele pe energie și pe mediu prin transfer financiar reprezintă acele domenii la care ne putem gândi ca domenii pentru, co, pentru mijloace proprii. Spun asta fiindcă dacă se întâmplă la, la nivel național, nu au loc decât transferuri și câștigul la nivelul mediului și la nivelul eficienței energetice este nul. Deocamdată nu am vrea să avem un al patrulea pachet pentru piața internă, ci am dorit să-l finalizăm pe cel de-al doilea, pentru ca cel de-al treilea să vină din partea statelor membre, cu consiliere, cu opinia publică, cu proceduri de încălcare și așa mai departe. Considerăm că impozitele care acoperă toate costurile sunt de dorit. Gazul nu trebuie subvenționat, dar constatăm în statele membre că un preț stabil la energie sau la gaz sau un preț uh, scăzând al gazului are efecte directe asupra uh, alegătorilor sau asupra industriei. Uh, gazul ieftin uh, are efecte pozitive în rândul cetățenilor, mai ales uh, în perioada electorală. Dar acesta nu trebuie să fie obiectivul nostru. Noi trebuie să ne acoperim costurile. Acestea sunt subiectele care ne interesează pe noi. La nivelul eficienței energetice. În primul rând, trebuie să avem, să definim concret despre ce este vorba. Pe 2 martie ven, vom, prezent, vom prezenta o propunere și vă, vă voi sta la dispoziție pentru dezbaterea următorilor pași. Pentru investiții importante, pentru construcțiile existente, militez pentru o consolidare a programelor structurale și pentru deschiderea acestora. În următorii ani uh, vom uh, miza mai, vom miza mai mult pe uh, recondiționarea construcțiilor deja existente și mai puțin pe construcții noi. Acesta este un punct esențial. Stimate domnule Thomas, Turmes, Luna viitoare vă vom comunica propunerea. Și dacă cunoașteți deja această propunere, atunci vă felicit. Nu o să încerc să aflu de la cine aveți deja propunerea, cine v-a suflat-o, dar uh, iată, vreau să prezint starea lucrurilor în acel document, în raport. Vom propune diferite uh, metode și structuri de finanțare. Avem uh, pur și simplu o comunicare, o comunicare cu care vom veni dumneavoastră, purtând apoi o dezbatere. Am primit un plan 2020-2030 în ceea ce privește platformele eoliene offshore, uh, discutând despre modul în care pot fi implicate Germania, Franța, Danemarca, Olanda, uh, Marea Britanie. Se pune întrebarea cine investește, cine finanțează. între structurile din uh, Marea Britanie și Germania vom avea nevoie de o coordonare, fiindcă altfel nu este posibil să demarăm proiectul. Eurodeputații, să nu uităm, trebuie să fie cei mai buni europeni. Trebuie să fie în măsură să-și asume sarcine de cooperare și coordonare. Nu trebuie să devină protectorii uh, intereselor naționale atâta timp cât există uh, soluții mai bune la nivel european, soluții necesare. Referitor la Tunisia, dacă vom avea guvern democratic în Tunisia sau dacă vom avea o zonă Maghreb liniștită, mă gândesc la Tunisia, Maroc, Algeria, Libia, Mauritania, Egipt și la relațiile de parteneriat. De exemplu, parteneriatul energetic ca prioritate. Energie pentru nordul Africii. Și în această relație de cooperare vom avea nevoie de rețele uh, și de uh, investitori. Trebuie să vedem cum anume vom prioritiza acest subiect la nivel european. Așadar, este rentabil ca de la Bruxelles să părăsim strict zona Germaniei, de exemplu, la nivel energetic, să ne gândim la un proiect mai amplu european pentru noile energii. Iată care au fost punctele cheie pentru ziua de azi. Vă mulțumesc pentru atenție. O să vă ofer informații pe parcurs în detaliu pe măsură ce avansăm. Sunt dispus uh, să uh, cooperez cu dumneavoastră, ca de obicei. Președintele, mulțumim, domnule comisar, pentru răspunsurile uh, extrem de exhaustive. Vă mulțumim și pentru faptul că ați venit în fața noastră înainte de a merge la Consiliu. Este, iată, un lucru nou Comisarul vine la Parlament pentru a afla cum uh, gândim, cum dorim să uh, evoluăm în plan politic. Vă mulțumim pentru acest demers și uh, vă mulțumim în avans pentru negocierile ce le veți purta. Doamnelor și domnilor, mai avem foarte multe puncte pe ordinea de zi. Timpul este limitat. Punctul 9 va fi tratat acum. Europa, destinația turistică favorită la nivel mondial. I-aș ruga pe cei care doresc să părăsească sala să o facă repede, repejor, pentru a nu-i deranja pe ceilalți. Trebuie să tratăm fiecare punct de pe ordinea de zi foarte rapid. Domnul Markakis este raportor pentru aviz. Uh, ați putea, vă rog, să fiți succint, domnule raportor? Bine ar fi să părăsească toată lumea sala ca să lucrăm în liniște. Doamnelor și domnilor, ați putea, vă rog, să părăsiți încăperea astfel încât să putem noi cei rămași aici să discutăm în liniște? Vă rog. Timpul este limitat. Și dacă cineva vrea să părăsească acum încăperea, vă rog, faceți-o în liniște. George, Chachimakakis. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Äh, es wird sehr rasch. Domnul Cațimarcachis are cuvântul. Da, domnule președinte, voi fi foarte succint. Discutăm despre modul în care dorim să uh, facem din Europa uh, o destinație turistică. Mulțumesc pentru primul schimb de opinie avut la începutul lunii decembrie. Doresc să mulțumesc uh, colegilor mei pentru opiniile exprimate, le-am preluat ca impulsuri. Mă voi, refer, mă voi concentra pe câteva aspecte doar în avizul meu. Turismul, prin tratatul de la Lisabona, a fost completat ca uh, domeniu de competență. Așadar, este important să ne gândim cum anume uh, vom aborda acest subiect în fața comisarului Tajani, care um, a dorit să și-a exprimat dorința de a face din Europa destinația turistică favorită la nivel mondial. Uh, Dorim să-l ajutăm pe acesta. Avem nevoie în Europa de personal calificat, bine pregătit la nivel turistic, astfel încât în interiorul Europei să fie atrași turiștii, dar să fie atrași turiștii și în afara Europei. Standardele s-au schimbat în ultimii ani. Este vorba în special despre recunoașterea reciprocă de calificări și de stagii. Discutăm însă și despre Uh, formare profesională adițională. Există foarte multe programe private de schimb profe de profesional la nivel european care funcționează foarte bine. Observăm că în, spatul, în spațiul mediteran uh, foarte mulți tineri din uh, Europa, de, Europa Centrală și de Est, dar și din Nordul Europei, activează în acest domeniu. Există așadar schimb de experiență, schimb de bune practici și Uniunea Europeană ar trebui să sprijine aceste proiecte. În ceea ce privește cooperarea strânsă uh, pentru promovarea turismului, discutăm în ultimul rând despre elaborarea unei strategii de marketing. Uh, am putea să îmbunătățim Uh, activitatea noastră pe internet în afara Uniunii Europene. Vedem că activitatea statelor asiatice crește în ceea ce este promovarea turismului pe internet. Vin grupuri mari de turiști și uh, trec prin Europa timp de o săptămână. Uh, dar ajungem la concluzia că vrem și mai mulți turiști și pentru aceasta avem nevoie de o abordare comună, integrată. Există un uh, uh task force în acest sens, ar trebui să dezvoltăm uh, prezența noastră în Brazilia, India, China și așa mai departe. În ceea ce privește turismul sanitar, aici există cel mai mare potențial de creștere. Ca și destinație sanitară suntem uh, cea mai uh, importantă la ora actuală. Deci, turismul medical poate fi îmbunătățit pentru că, iată, presupune un domeniu amplu, extrem de important pentru autoritățile de sănătate. Turismul uh, medical începe de la wellness până la, și uh, ajunge până la spitalizări. Am avea nevoie de un sistem de certificare pentru standarde de calitate. Am putea avea o cruce albastră, dacă vreți, uh, ca standard de calitate. Până acum, inițiativele la nivelul statelor membre trebuie utilizate ca atare. Uh, ar trebui însă să, să nu ajungem la un numitor comun minim, ci să prevedem standarde înalte. Fondurile structurale și de coeziune pot fi utilizate în acest sens. Ar trebui însă uh, să avem în vedere un aspect. Dacă e, nu, nu trebuie să subvenționăm uh, neștire turismul. Trebuie să acționăm în cunoștință de cauză. În ceea ce privește timpul de lucru, acesta este unul flexibil, pentru că se lucrează în weekend, se lucrează pe timp de noapte. Așadar, ar trebui ca întreprinderile să nu fie constrânse la acest capitol, pentru că domeniul este unul sensibil și trebuie să ținem seama de nevoile speciale ale autorităților în materie de turism și ale întreprinderilor. Nu în ultimul rând, subliniez faptul că securitatea și siguranța turiștilor trebuie îmbunătățită. Odată cu siguranța va crește și atractivitatea. Trebuie să aibă loc uh, și o armonizare la nivelul transportului uh, intereuropean, uh, lucru care trebuie dezvoltat pe mai departe. Vă mulțumesc pentru atenție, președintele. Mulțumesc. Domnul Mesaros are cuvântul. Adni Hacimarkak is urat ebben a munkájában és ebben a jelentésben, amit egy fontosnak tartok, hiszen... Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc domnului Kacimarkakis, să-l sprijin pe deplin. Turismul este o branșă care poate să aibă o, un impact pozitiv asupra creșterii economice europene, poate crea noi locuri de muncă și uh, poate să genereze modernizare. De aceea este foarte important ce măsuri luăm acum pentru a promova turismul. În anul 2008, mai bine de 370 de milioane de turiști au vizitat Europa. Așadar, putem să spunem că Europa se numără printre destinațiile turistice cele mai importante la nivel mondial. 1,8 milioane de IMM-uri lucrează în branșa turistică, ceea ce înseamnă că Contribuția la PIB este mare. Trebuie să profităm, așadar, să utilizăm acest potențial și să uh, stabilim un, uh, o ofertă europeană. Domnul Cațimarcachis a menționat și turismul medical. Avem uh, foarte multe băi uh, Uh, care reprezintă o destinație turistică extraordinară, pentru că nicăieri în lume nu mai pot fi întâlnite. Trebuie așa să depunem un efort comun pentru a prezenta totul într-o manieră optimă. Să nu uităm că avem gastronomie extraordinară, avem tradiția creștină, uh, lucruri care nu se găsesc uh, oriunde în lume. Avem nevoie de investiții în turism pentru a atrage noi vizitatori. Avem nevoie de pachete de sejururi oferite turist, turiștilor de o strategie de marketing pentru a plasa ca atare aceste produse pe piață. Trebuie, totodată, ca la nivel european, promovarea acestui domeniu să fie una reală. La nivel social, trebuie să reacționăm ca atare la schimbările ce survin, pentru că numai astfel turismul poate să fie o branșă de succes. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnul Franco are cuvântul. În calitate de raportor din umbră pentru PPE, vreau să mulțumesc uh, colegului nostru pentru acest proiect de aviz, care este o excelentă bază de lucru și de discuții. Turismul în mod incontestabil este un factor de creștere și creare de locuri de muncă în Europa. În contextul mondial, țările noastre trebuie să se adapteze la noi fluxuri turistice care vin din țările emergente care se află într-un boom economic. În paralel, ă, evoluțiile tehnologice, utilizarea informaticii și a internetului o cerere, presupun o cerere de respectare a mediului, creează noi nevoi și turismul trebuie să se adapteze. Noi oferte turistice care sunt mai uh, armonizate cu uh, natura, culturile locale și populațiile trebuie să fie privilegiate. Și de aici interesul de a uh, promova diverse tipuri de uh, turism cultural, la fermă, turism medical, uh, având în vedere evoluțiile demografice. Aceste diferite forme de turism modern merită să fie încurajate pentru a promova un turism cetățenesc care să respecte diversitatea culturală și mediul. Pentru a reveni la avizul colegului meu, aș dori să reformulez mai multe propuneri. În primul rând, crearea unui observator al turismului european și mediteranean care să cuantifice performanța sectorului, aplecându-se în mod deosebit asupra schimburilor de bune practice cu privire la noile forme de turism durabil și responsabil. De asemenea, în programul viitor Competitivitate și Inovare va trebui să introducem un capitol turism mult mai substanțial. Accentul ar trebui să fie pus pe noile tehnologii, în special pe cele care uh, duc la economii de energie. Experimentarea noilor abordări ale turismului durabil în uh, zone geografice specifice pentru a reechilibra uh, turismul care este mult prea concentrat în zona litoralului, dar de asemenea uh, asupra uh, teritoriilor trebuie să mai lucrăm în ceea ce privește uh, turismul în extrasezon, uh, grupuri turistice pentru a face, a crea sinergii între toți actorii din filiere, formare lingvistică, utilizarea internetului și masteruri uh, în uh, turism uh, la Universitatea Euromediteraneană sau finanțarea unor experimentări a unor noi zone de destinație. Toate acestea ar contribui la o mai bună competitivitate a industriei turistice europene. Aș propune și un amendament în ceea ce privește promovarea turismului de afaceri și de congrese, pentru că acesta are uh, o pondere importantă economică pentru multe localități. Aș uh, sublinia și potențialul turistic uh, al teritoriilor de peste mări. Uh, sunt uh, teritorii care atrag foarte mulți turiști, așa cum este Brazilia. Vă mulțumesc! Doamna Ariera Madurel, aș dori să felicit raportorul pentru activitatea sa și vreau să îi mulțumesc pentru că a preluat o serie de aspecte pe care le-am ridicat în discuție în grupul nostru politic. Aș dori acum să mă refer la o serie de aspecte concrete și voi urma aceeași ordine urmată de raportor. La alineatul 1 se face referire la competitivitatea turismului european și industriei turistice europene. Cred că competitivitatea trebuie să fie legată de promovarea cercetării și inovării. Nu este vorba numai de o competitivitate prin reducerea uh, prețurilor. Uh, din păcate, inovarea nu este menționată aici în proiectul de aviz. Comisia ITRE ar trebui să spună că trebuie să promovăm în continuare uh, turismul științific și aceasta ar trebui să fie o prioritate europeană. Cred că acest lucru uh, dă roade în uh, o serie de sectoare care au o pondere mare în PIB. De asemenea, trebuie să ne axăm asupra inovării. Nu se menționează în mod explicit importanța și dezvoltarea societății uh, informatice. Trebuie să ne asigurăm că se face o legătură cu noile tehnologii. Trebuie să venim cu noi produse care vor fi în beneficiul consumatorului. Apoi, referirile uh, la uh, viabilitate, la durabilitate uh, și asta se face în alineatul 2. Cred că este important să promovăm transferul de tehnologie pentru a veni cu noi instrumente. Acest lucru va ajuta Eh, inovarea și în felul acesta această industrie va avea o poziție mai bună în ceea ce privește energe eh, mm, eficiența energetică, reducerea emisiilor de dioxid eh, de carbon. Cred că ar fi bine de asemenea să se sublinieze, să se evidențieze și rolul pe care turismul îl joacă atunci când este vorba de politica industrială. Să ne concentrăm asupra unor trăsături specifice ale turismului și anume faptul că este sezonier Apoi, Inovarea trebuie să privească atât produsele cât și procesele. Apoi, formarea profesională este importantă. Formarea profesională este necesară dacă vrem să uh, concurăm, să fim competitivi din punct de vedere calitativ. Acest lucru a fost semnalat în proiectul de raport. Suntem de acord cu comentariile uh, făcute de raportor uh, în ceea ce privește rolul IMM-urilor din sector. Aș vrea să susțin și ceea ce a spus colegul care a vorbit înaintea mea, și anume, ar trebui să existe un capitol anume uh, privind turismul în planul uh, privind uh, inovarea și cercetarea. Grupul nostru politic va înainta o serie de amendamente cu conținutul pe care vi l-am prezentat și sper că va fi, vor fi salutate de ceilalți. Domnul Odi. Vreau să îl felicit și eu pe raportor pentru propunerile făcute și aș vrea să propun să insistăm pe uh, turismul uh, în uh, zonele uh, termale și uh, turismul uh, de tipul uh, wellness spa uh, vom avea ocazia să creăm o mare rețea europeană de uh, turism termal uh, care necesită cercetare, dezvoltare și care ar putea să constituie o ofertă europeană. Uh, Chinezii au abandonat aceste um, activități, uh, americanii la fel, noi avem aceste izvoare, romanii uh, le-au uh, um, folosit pe scară largă și în Ungaria există multe, multe capacități de acest tip. De aceea cred că trebuie să prezentăm aturile turistice uh, ale Uniunii Europene. Ar trebui să fie o campanie care să fie televizată pe toate canalele. Ar permite uh, un marketing în favoarea Uniunii Europene ca destinație uh, politică. Mulțumesc! Domnul Chatsimakakis are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru toate ideile care au fost ridicate în discuție pe marginea acestui proiect de aviz. Uh, sigur, uh, el va fi mai complet prin preluarea amendamentelor. Uh, data depunerii amendamentelor 3 februarie la ora 12. Vă rog să prezentați ideile dumneavoastră în scris. <laughs> probabil că veți primi vreo sută de amendamente ca să aveți la ce să lucrați. Acum uh, trecem la punctul 7, eficiența și eficacitatea finanțării Uniunii Europene în domeniul dezafectării centralelor nucleare în noile state membre. Uh, raportor este colegul domnul Balcitis. Domnule Balcitis, aveți cuvântul. Aș primi pirmininkė, Mă că daugelis mūsų kolegų yra gana gerai susipažinę su ta problema, kuri egzistavo și keletą metų. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că mulți dintre colegii noștri au, se confruntă cu această problemă, dezafectarea centralelor uh, nucleare, pentru că este mai presus de orice o problemă politică, nu economică. Și aici Asta poate afecta economiile diverselor țări afectate, Slovacia, Cehia, Bulgaria, care în negocierile de aderare s-au angajat să dezafecteze acele reactoare nucleare care nu pot fi uh, actualizate la standardele de siguranță uh, solicitate. Evident, nu sunt uh, suficiente fonduri uh, disponibile pentru dezafectarea acestor uh, centrale nucleare. Și S-a spus deja în dezbaterile anterioare că o finanțare adecvată trebuie să fie pusă la dispoziție pentru această dezafectare. și s-a acceptat de asemenea că este, necesar de, uh, este necesar o finanțare suplimentară față de efortul inițial de 8,5 uh, miliarde de euro de care este nevoie până în 2015. Și există și o finanțare de care va fi nevoie după această perioadă. Cred că va trebui în cadrul comisiei noastre să fim atenți și la atitudinea uh, Curții Europene de Conturi, care deja a spus că fondurile care au fost puse la dispoziție nu au fost folosite în mod adecvat de anumite state membre. Curtea de conturi a spus de asemenea că nu a existat suficientă transparență în ceea ce privește utilizarea acestor fonduri și uh, se vor pune la dispoziție alte rapoarte privind cheltuielile în toamna acestui an și atunci vom putea să continuăm această dezbatere pe marginea noilor informații pe care le vom avea la dispoziție atunci. Propunerea mea, după cum veți vedea, include principiul poluatorul plătește, care va fi aplicat la finanțarea operațiunilor de dezafectare. Și operatorul nuclear ar trebui să aibă, um, să pună deoparte aceste resurse financiare necesare pentru dezafectarea viitoare a centralelor nucleare care nu se ridică la standarde. Am sugerat de asemenea că dezafectarea ar trebui să ia întotdeauna în calcul riscurile uh, aduse sănătății publice și am spus că ar trebui să monitorizăm dezafectarea instalațiilor nucleare în aceste trei țări, Lituania, Slovacia și Bulgaria, și că ar trebui să, să respecte standardele de siguranță. Aștept acum propunerile noastre, doamnelor și domnilor. Domnul Urucev acum cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, aș dori să îi mulțumesc raportorului pentru un aviz foarte bun. Totuși, aș dori să vă atrag uh, atenția asupra următoarelor aspecte. În primul rând, nu este adevărat că blocurile noastre au fost uh, dezafectate pentru că, din motive economice, acestea nu au, pot, nu au putut fi aduse la standardele moderne. Cel puțin două asemenea centrale din Coslodui au pățit același lucru și s-a demonstrat uh, că acestea au fost upgradate, aceste centrale, în urma unor uh, expertize motivul uh, închiderilor este diferit, dar este irelevant pentru discuția noastră. Mi-ar plăcea foarte mult ca Parlamentul European să nu uh, disemineze informații false. În al doilea rând, toate cele trei țări menționate și-au îndeplinit angajamentele politice pentru o dezafectare timpurie, fără a avea uh, pregătirea tehnică sau financiară necesară. Este deci uh, natural ca aceste țări să pretindă asistență financiară și solidaritatea uh, Uniunii Europene, care sunt indispensabile pentru această misiune ambițioasă de dezafectare a respectivelor centrale. Este de asemenea natural că o mare parte din fonduri, cel puțin la începutul perioadei, vor fi cheltuite pe măsuri care fac parte din pachetul energie pentru a ă, compensa dezafectarea acestor centrale, pentru că trebuie să spunem că aceste măsuri erau extrem de necesare și în următoarea perioadă este logic să solicităm ca fondurile să fie extinse, în special în ceea ce privește proiectele privind dezafectarea centralelor. Am vorbit despre eficiența asistenței financiare europene. Începând de astăzi, finanțarea proiectelor în toate aceste trei state menționate în raport se derulează în mod independent. Nu există o coordonare cu proiectele individuale sau cu pro uh, programele individuale. Nu vedem să există vreun interes în implementarea unei asemenea coordonări și în practică se dovedește că problemele care sunt legate, spre exemplu, de tratarea deșeurilor radioactive, abordarea este complet diferită în fiecare din cele trei state și acest lucru ar fi acceptabil dacă ținta noastră ar fi să căutăm cea mai uh, durabilă și mai ieftină tehnologie. Și apoi, din păcate, nu se întâmplă așa. În al patrulea rând, Aș dori să spun că asistența financiară acordată celor trei țări este oferită prin Fondul Internațional pentru Asistare pentru asistența acordată dezafectării centralelor nucleare, care se află sub auspiciile Băncii Europene de Investiții. Regulile pentru achiziții publice pentru Banca Centrală Europeană nu coincid cu legislația națională din domeniul achizițiilor publice. Contractele cu subcontractorii au fost semnate cu Banca Europeană de Reconstrucție și natura însă și a acestor contracte creează probleme pentru că ele nu sunt puse la, nu sunt aduse la cunoștința factorilor interesați și responsabili din țările respective. Bineînțeles, trebuie să facă multe pentru a optimiza și a crește eficiența și transparența uh, cheltuirii de fonduri. Eu sunt de părere că trebuie să ne dezvoltăm mai mult părerile și o să fac propunerile respective. Mulțumesc!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 Activitățile de dezafectare trebuie să fie finalizate cât mai repede posibil, astfel încât uh, daunele să fie și ele minime. Trebuie să fie puse la dispoziția acestor state resurse financiare, astfel încât dezafectarea să fie făcută în conformitate cu normele existente. Abordarea transparentă uh, a mijloacelor financiare, precum și uh, evaluare ca tare trebuie să fie făcute astfel încât să nu, competitivitatea să nu fie fragmentată. Știm că dezafectarea acestor uh, reactoare nucleare au, uh, are efecte asupra aprovizionării cu energie. Prin urmare, trebuie create resurse alternative de energie, astfel încât să poată fi din acestea finanțată dezafectarea. Deci, odată trebuie lucrat la metodele de finanțare, astfel încât să știm ce fel de strategie vor adopta aceste state. De asemenea, este important ca reactoarele existente să fie modernizate, cele care rămân. Costurile de investiție se uh, ajung, ajung, ajung la 400 de miliarde. Dar să nu uităm că aceste investiții nu merg doar în reactoarele nucleare. Trebuie să asigurăm siguranța energetică, fiindcă știm foarte bine că nicio țară nu poate asigura, uh, nu poate ajunge în situația în care, iată, se înregistrează lacune în acest sector și probleme cu alimentarea. Energia nucleară, la urma urmei, este singura metodă prin care putem, totuși, să asigurăm o energie, o alimentare cu energie, alimentare uh, promptă, alimentare, cur alimentare curată și așa mai departe. Deci, doamna Volean are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu salut inițiativa uh, din partea Comisiei Buget. Cred că trebuie să uh, analizăm finanțarea acestor proiecte uh, de dezafectare a instalațiilor nucleare. Nu am văzut încă sfârșitul activității de audit. Sigur, dezafectarea este un proces lent care poate să ia zeci de ani. Avizul ITRE va prezenta o serie de preocupări care au fost ridicate și în Comisia Buget pentru a transmite uh, un semnal puternic Consiliului și Comisiei. În primul rând, fondurile alocate nu trebuiau să acopere întreaga cheltuială cu dezafectare sau să compenseze uh, consecințele economice. Însă, mare parte din aceste fonduri se duc în uh, proiecte energetice care trebuie să compenseze închiderea instalațiilor nucleară. Știu că este o parte legitimă a planurilor de dezafectare, cred că Comisia poate să analizeze din nou proporția acestor fonduri utilizate pentru aceste proiecte energetică. Mi se pare puțin ciudat faptul că uh, Uh, planurile detaliate de dezafectare ale celor trei programe de dezafectare nu au fost finalizate și, în consecință, nu avem uh, un plafon clar specificat nici în ceea ce privește costurile sau sursele de finanțare. Nu avem nicio idee în legătură cu uh, necesitățile financiare din 2013 pentru următorul cadru financiar. Cred că este de spus că obiectivul final al închiderii și dezafectării celor trei nucleare, uh, centrale nucleare este siguranța uh, în acest context dificil din punct de vedere economic, trebuie să ne reaxăm uh, pe prioritățile din aceste trei proiecte. Atât am vrut să spun. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul Marinescu. Decizia de a se acorda fonduri pentru dezafectarea centralului nucleare este corectă. Din păcate însă, nici la luarea deciziei, nici ca urmare a primelor planuri pe care, care au fost elaborate, ă, nu s-a stabilit nicio limită, nici în timp, nici în, în fonduri. Așa fel încât în acest moment nu se știe când se va termina și cât va costa toată această activitate. După cum spunea colegul uh, ă, ă, Urcev, uh, S-au cheltuit foarte mulți bani pentru proiectele uh, energetice, care sunt uh, incluse în uh, cheltuielile eligibile. Cred că din punctul de vedere al comisiei noastre ar trebui să vedem dacă ce s-a făcut pe proiecte energetice până acum a acoperit pierderea suferită prin închiderea centralelor, dacă mai este nevoie de de investiții în proiecte uh, energetice. Ne trebuie neapărat o echipă de coordonare, tocmai pentru a putea diminua uh, costurile, o echipă de coordonare la nivel de, de uh, comisie și ne trebuie un plan detaliat în care să știm când se va termina, câți bani va costa și cât poate să contribuie Uniunea la aceste costuri. Mulțumesc! bedanke mich sehr, Kollege Udi. Domnul Udi. Que ce sont des travaux considérables. Hein. Je crois que le rapporteur a cité plus de 2 milliards. Hein. S-au citat uh, costuri uh, considerabile și am uh, propus în ceea ce este centrala de la Coslodui ca în regulament utilizarea uh, achizițiilor publice să avem o clauză, pentru că noi avem uh, know-how-ul pentru a face acest uh, tip de lucrări uh, și ar fi extraordinar ca în ceea ce privește banul public să avem achiziții uh, publice, să existe licitații care să fie acordate unor alte întreprinderi care nu au reciprocitate cu instituțiile europene. Bedanke mich sehr Coleg Balcitis, normal? Vă mulțumesc. Dăm cuvântul din nou domnului Balcitis. Te ačiū, gerimas pirmininkė, ačiū labai gerbim kolegos už. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc colegilor pentru prezentări și pentru schimbul de opinii. Când m-am exprimat eu pe acest subiect, am spus ce am de spus, dar dacă mi s-ar fi acordat posibilitatea, aș fi spus și că cele 200 de... Uh, aș fi spus că limita impusă pentru acest aviz, iată, nu mi-a permis să tratez subiectul așa cum mi-aș fi dorit, exhaustiv. Domnul coleg Odi a are dreptate cu afirmația lui. Mi-amintesc foarte bine ce discuție s-a iscat când s-a discutat despre dezafectarea instalațiilor nucleare. o discuție extrem de tensionată. Însă, indiferent cum arată lucrurile acum, ideea este că dezafectarea trebuie să fie dusă la bun sfârșit și trebuie puse la dispoziție mijloace pentru a face acest lucru, pentru finalizarea acțiunii. Am uh, analizat și acțiunile curții de conturi. Am uh, solicitat ca, după avizul curții de conturi, să ne asumăm o poziție astfel încât să vedem dacă mai este necesară crearea unui task force sau nu, pentru că la urma urmei trebuie să vedem ce alte instalații nucleare vor trebui dezafectate. Trebuie să începem să ne gândim și la costurile ce apar. Ce costuri sunt uh, implicate de construcția unei noi centrale nucleare? Și dacă este să facem un calcul referitor la costurile pentru dezafectare, uh, costurile administrative ce apar după dezafectare și costurile cu noua construcție, poate că ajungem la sume total diferite și poate că în cele din urmă vom ajunge la concluzia că la capitolul producție, energia nucleară nu este atât de scumpă pe cât s-ar fi crezut inițial. Ideea este că trebuie să avem un document echilibrat un document care să dea liniile directoare pentru următoarele dezafectări ale instalațiilor nucleare. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, spune președintele. Dorește cineva să intervină de la comisie, poate? Nu este cazul. Atunci trecem mai departe. Uh, o să, dar nu înainte de a spune că pe 3 februarie la ora prânzului este termenul limită de depunere a amendamentelor. Punctul 8 modalități de acces la serviciul public reglementat oferit de Sistemul Global de Radionavigație prin Satelit, constituit în cadrul programului Galileo. Astăzi discutăm despre proiectul de raport. Domnul Glante este raportor și îi dăm cuvântul. Da, domnule președinte, nu voi fi singurul care va lua cuvântul, dar iată aș dori să Mă uit în jur și văd că mai sunt colegi care doresc să intervină. Voi fi succint. Discutăm despre unul din cele cinci servicii pe care le va oferi Galileo dacă, Doamne ajută, va fi implementat. Deci la, o, la un moment dat se va ajunge la acordarea a cinci servicii. Este vorba de serviciul de securitate, serviciul comercial, serviciul deschis, serviciul de căutare și salvare și serviciul despre care este vorba astăzi de fapt, serviciul public reglementat, serviciul PRS. Este vorba despre un serviciu pentru poliție, pentru pompieri, dar și pentru Consiliu și uh, Comisie. De ce nu? Acest serviciu trebuie să fie unul uh, stabil, funcțional, și dacă Galileo ar fi să fie închis. Acest uh, sistem trebuie să prevină falsificările și uh, erorile. Acest uh, serviciu trebuie de aceea, din motive de securitate, să fie supravegheat. Așadar, uh, cei care au autorizație de a utiliza acest serviciu vor trebui să fie pregătiți ca atare. Comisia are acum o decizie înaintată statelor, o decizie tehnică privind uh, accesul viitor la PRS. Statele membre trebuie să o numească autorități responsabile de uh, PRS pe viitor. Utilizarea PRS trebuie să fie controlată. Fiecare stat membru determină domeniul de aplicare, precum și accesul. Terțele state și organizații internaționale pot și acestea să beneficieze de serviciile PRS dacă semnează acorduri cu Uniunea Europeană în acest sens. De asemenea, propunerea prevede și supravegherea uh, utilizării PRS și a componentelor critice ale acestui sistem. Trebuie reglementat și controlul exporturilor. Am venit cu amendamente pentru propunerea originală. Am dorit să se facă diferența între participant, de exemplu Comisie, state membre și așa mai departe, și utilizator are semnarului PRS. Este vorba despre organizații, uh, poliție, pompieri și așa mai departe, alte autorități. În ceea ce privește documentele clasificate, acestea trebuie să treacă prin exact aceeași procedură uh, ca și cele prevăzute în regulamentul Galileo. Pentru a garanta siguranța sistemului, am uh, propus o procedură în mai multe etape. Autoritățile PRS naționale trebuie să stabilească standard, trebuie să îndeplinească standardele minime pentru securitate. Dacă nu, Comisia poate interveni. Uh, poate să ceară înlăturarea lacunelor de securitate. Dacă nu, atunci uh, autoritatea GNSS poate interveni și poate prelua aceste sarcini. Comisia, de asemenea, are sarcina de verificare a modului în care poate fi, pot fi utilizate serviciile PRS în terțe state, de exemplu în SUA. Cunoaștem atitudinea Statelor Unite față de Galileo. Nu au fost uh, încântați de Galileo din motive lesne de înțeles, dar deocamdată, dar, uh, între timp, cooperarea s-a îmbunătățit. Comisia așadar va trebui să verifice uh, posibilități de apropiere a americanilor de acest proiect. Sigur, discutăm uh, și despre un alt scenariu cu chinezii și dacă ne-ar reuși și cu aceștia, atunci ar fi extraordinar. Uh, competența trebuie să rămână la statele membre. Acest lucru este foarte clar. Fiecare stat membru trebuie să aibă o autoritate PRS. Costurile la final Costurile nu trebuie să fie suportate de utilizatori, ci de participanți, deci uh, state membre, comisie, consiliu. Propunerea comisiei consideră că trebuie să meargă pe mâna unui uh, uh, parteneriat public-privat, dar acest aspect este deja perimat. Uh, domnule președinte, am fost succint, amendamentele 2-3 februarie, știu că există o discuție și la celelalte comisii parlamentare, la FET, se verifică foarte critic toate aspectele legate de PRS. Deocamdată eu vă mulțumesc pentru atenție, aștept intervențiile dumneavoastră. Domnul Van Nistelrooy are cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Știu că domnul, raportul domnului Glanț este unul foarte tehnic și știu de asemenea că putem introduce în continuare Uh, anumite indicații, dar cred că în special atunci când vorbim despre finanțe și uh, fonduri, trebuie să spunem foarte clar că nu avem niciun fel de îndoială că atât în termen de funcționalitate, cât și în termen de sistem uh, PRS, trebuie să continuăm acest demers, pentru că cred că el ne oferă mult mai mult decât sistemul GPS. Uh, și în același timp trebuie să spunem foarte clar că finanțarea tradițională trebuie să fie pusă deoparte și cred că acest lucru este posibil cu siguranță pentru că vom avea un profit de pe urma acestui sistem, în special acele țări care vor suporta uh, o mare parte a poverii acestui uh, proiect anume și văd că din amendamentele pe care încercați să le introduceți vreți să găsiți un echilibru și anume sunt acele companii care ar avea un avantaj, uh, sunt și utilizatorii uh, care utilizează sistemul gratuit și care se pot trezi într-o situație dificilă și nu doresc să contribuie la finanțare. Și cred că acest lucru se reflectă foarte bine în amendamente, dar așa cum ați spus și noastră foarte bine, eu sunt perfect de acord cu amendamentele noastre pentru că participanții trebuie să aibă o prioritate mare și trebuie să existe un echilibru bun între statele membre și și Uniune și cu siguranță acesta este un alt punct pe care trebuie să-l analizăm cu mai multă atenție. Deci nu am niciun fel de îndoială că este un raport foarte tehnic, dar dacă nu putem face față acestor probleme pe termen lung și dacă cirașa de pe tort nu, este, nu va fi luată de către noi, atunci vom fi obligați să dispărem așa, să fim dați deoparte, pentru că Pentagonul o să ne dea cu siguranță la o parte. Deci e o idee foarte bună să avem acest gen de amendamente și le sprijin pe deplin. Domnul Hall. Doamna Hall, îmi cer scuze. Mulțumesc. Ă, vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru ă, tot efortul depus și aș dori clarificare asupra unui punct, pentru că vreau să mă asigur că am înțeles bine Spuneți că în ceea ce privește costurile, statele membre participante sunt cele care ar trebui să plătească și apoi depinde de statele membre să decidă cum să redistribuie același cost sau să uh, recupereze același co- acest cost de la utilizatori? Am înțeles eu bine? Domnul Remek? Eh, Děkuji, pane předsedo. Já se také připojuji ke všem těm, kteří eh, oceňují práci pana zpravodaje. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu colegii mei care au intervenit până acum eh, și respect activitatea raportorului nostru. Este un pas în direcția potrivită. De fapt, aș, așa trebuie să privim acest proiect, ca un pas în direcția potrivită. De aceea, nu am nicio problemă în a susține mare parte din aviz. Deși este vorba de un subiect foarte tehnic, eu cred că nu este 100% tehnic totuși. Cel mai important aspect este cel uh, ilustrat de domnul raportor. Acesta a spus că uh, Trebuie să ne axăm pe anumite probleme pe care să le dezbatem în continuare. Se construiește ceva nou, nu avem experiență uh, în acest domeniu și trebuie ca pe parcurs să schimbăm anumite reguli, fiindcă noi uh, nu mai avem finanțare public-privată aici. Așadar, sprijin abordarea raportorului Cred că este salutar faptul că s-a decis sediul agenției și că s-a decis și con, uh, conducerea agenției. Domnul director va veni mâine la noi. În opinia mea, totul se îndreaptă în direcția potrivită. Děkuji, pane předsedo. Já se také připojuji k těm, kteří hodnotili um, tu práci. Mulțumesc, domnule președinte, spune domnul Tosenovský. Sunt de acord cu cei care au apreciat pozitiv activitatea domnului Glante. Iată, domnul Glante asigură progresul acestui subiect. Trebuie însă ca unele probleme să rămână pe ordinea de zi. Să nu uităm, tehnologia avansează rapid. În 3-4 ani când Galileo va fi finalizat, trebuie să uh, fim pregătiți pentru ceea ce va urma. De aceea este atât de important ceea ce ilustrează domnul Glante acum. Serviciul PRS este unul mai complicat, fiindcă, iată, potențialul economic este și el cuprins în acest serviciu. Încercăm așadar cu toții să vedem care este cea mai bună metodă de finanțare a lui Galileo, dar să nu uităm că suntem în um, sistemul uh, civil și avem drept concurent sistemul american GPS. Sistemul GPS este, de fapt, un efect adițional uh, la un sistem militar. Așadar, evoluția ulterioară nu poate fi prezisă de pe acum. De aceea mă bucur atitudinea deschisă a raportorului. Dezbaterea privind uh, securizarea economică a PRS va fi una dificilă, nu doar din perspectiva siguranței, ci și din alte puncte de vedere. Trebuie așadar să analizăm modul în care putem să atragem SUA de partea proiectului Galileo. Prețuiesc foarte mult acest document, fiindcă, în opinia mea, dezbaterea purtată pe această temă este extrem de importantă. Sistemul Galileo trebuie securizat la capitolul financiar pentru viitor. Acesta este sarcina cea mai importantă deocamdată. Îi mulțumesc oricum domnului Glante. Uh, președintele, dorește comisia să intervină pe scurt sau nu? Vă rog, aveți cuvântul. Merci beaucoup. Mulțumesc. Bună ziua, domnule președinte, domnule raportor, doamnelor și domnilor uh, eurodeputați din această comisie. În primul rând dorim să uh, vă felicităm pentru faptul că raportul este uh, bine primit și propunerea noastră a fost bine primită. Mulțumim raportorului pentru munca sa excelentă. Discuțiile trebuie să înceapă cât mai curând cu putință între Parlament și Consiliu și sperăm că ajungem, vom ajunge să adoptăm textul, dacă este posibil, în luna iunie a acestui an. Am dorit să intervin pentru ca, anticipând discuțiile amendamentelor mai târziu, să aduc uh, unele uh, clarificări. O să fiu uh, cât se poate de succint. Printre proiectele de amendament am observat o întrebare care se pune în legătură cu claritatea definițiilor termenilor utilizați. Uh, utilizatori și participanți, uh, participants and users, este clar că textul unui articol care se va intitula Definiții va fi redactat uh, astfel încât orice neclaritate uh, să fie eliminată. De asemenea, am uh, remarcat chestiunea preluării costurilor de exploatare operaționale legate de utilizarea PRS și pe linia celor uh, indicate în raport, Comisia este de părere că numai statele membre, instituțiile și alte organizații, cum ar fi organizațiile internaționale care participă, să fie cele care să își asume să suporte costurile uh, de exploatare. Nu este posibil, totuși, ca unele state membre să preia și să redea aceste costuri pe utilizatorii finali. Sumele despre care este vorba aici sunt două uh, sau 300 de mii de uh, euro uh, anual. Nu este vorba de sume considerabile care să uh, nu fie la îndemâna statelor membre și utilizatorilor finali. Am notat atât în raport cât și în intervențiile membrilor acestei comisii uh, chestiunea rolului terțelor uh, țări în utilizarea PRS sau în producerea receptorilor în stadiul actual al uh, textului, propunerea care indică ca o posibilă soluție trecerea printr-un acord uh, internațional cu terțele țări în cauză, dă flexibilitatea necesară pentru a răspunde de la caz la caz uh, intereselor sau necesităților atât ale Uniunii Europene cât și ale acestor terțe țări. În mod efectiv vom fi deschiși la propunere de text sau dorim să lucrăm cu Parlamentul și cu Consiliul pentru a clarifica desigur formularea considerentelor. Și un ultim uh, punct uh, care a fost uh, adus în atenția noastră în mod deosebit este propunerea de procedură care este deja detaliată în proiectul de amendament cu privirea etapelor aplicate în cazul în care autoritățile PRS nu respectă normele minime de securitate care au fost uh, convenite uh, între participanții la PRS. Aceste modalități care sunt propuse ni se par cât se poate de pertinente și uh, credem că se vor putea integra în text Uh, sau să fi, constituie linia directoare a ceea ce urmează să fie adoptat în viitor. O să închei aici, mulțumindu-vă pentru atenție și am auzit uh, părerea mai multor eurodeputați în ceea ce privește o finanțare suplimentară pentru aceste infrastructuri. Sigur că și noi subscriem la o astfel de propunere. Mulțumesc! Domnul Glante. În ceea ce privește finanțarea, am vrut ca statele membre să aibă flexibilitate, de exemplu la serviciile de poliție și de pompier. Este o chestiune internă, finanțarea ține de bucătărie internă. De aceea am uh, prezentat astfel ideea de uh, participant utilizator plătitor. La discuția cu Consiliul uh, am dorit să discutăm în așa fel încât să ne impunem perspectiva. De aceea așteptăm cu nerăbdare acea dezbatere acum. Mulțumesc. Mulțumim și noi, spune președintele. 2 februarie este termenul de depunere a amendamentelor. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, punctul 9, fostul punct 6. Este vorba despre investițiile în banda largă titlul fiind Banda Largă Europeană, o investiție într-un promotor digital al creșterii. Doamna Țavela este raportor. Are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte. O să vorbesc în limba engleză. Domnule președinte, dragi colegi, am uh, distribuit un uh, document de lucru informal care conține o serie de propuneri pentru uh, banda largă europeană pot să încep prin a spune că costul Europei nedigitale este semnificativ. Potrivit unui studiu, Uniunea Europeană ar putea să câștige 4% din PIB, stimulând dezvoltarea rapidă a pieței digitale europene până în 2020. Aceasta corespunde unui câștig de aproape 500 de miliarde de euro. Acum, cât privește raportul, în, după părerea mea, uh, Obiectivele Comisiei pentru 2020 sunt prezentate într-o manieră care, în care beneficiile uh, se vor arăta pe termen lung. E vorba de obiective ambițioase, le susțin și mulțumesc Comisiei pentru ajutorul și susținerea sa. În contextul acestui raport parlamentar, cred că una dintre sarcinile, unul dintre obiectivele pe care trebuie să ne axăm este uh, banda uh, largă de bază pentru 2013, care va pune la dispoziție 100 uh, de bandă largă pentru cetățeni. În uh, documentul de lucru am spus că obiectivul Uniunii Europene ar fi să uh, stabilească un leadership uh, global în infrastructura de comunicații până în 2013, oferind 100 de acoperire în bandă largă. Cred că aceasta este o Uh, un obiectiv care este realizabil pentru toate statele uh, din Uniunea Europeană. Este un obiectiv care poate să fie uh, realizat într-un viitor nu prea îndepărtat. În acest fel ne axăm pe obiective pe termen scurt și mediu. În plus, este imperios de notat că accesul la bandă largă 100 și adoptarea acestea va fi un efort irosit dacă nu includem o strategie robustă pentru a asigura securitatea internetului. Un uh, alt aspect important în acest raport și bineînțeles că nu putem să-l ignorăm, se referă la uh, rolul serviciilor de bandă largă uh, pentru zonele îndepărtate, insule. Trebuie să creăm stimulente pentru uh, companii pentru a investi și trebuie să utilizăm cât mai bine tehnologiile complementare pentru a realiza acoperirea cu bandă largă în aceste zone îndepărtate, fără a crea o povară inutilă asupra consumatorului sau industriei. Fibra optică va fi uh, cea mai bună platformă pentru a oferi 100 de megabits. Ne gândim de asemenea la utilitatea și caracterul practic al altor platforme, cum ar fi uh, unda uh, radio fixă și mobilă, precum și satelitele. Uh, sunt platforme care pot să ofere servicii de bandă largă în zonele rurale și zonele izolate, îndepărtate. De asemenea, trebuie subliniată importanța alocării competitive și la timp a spectrului pentru bandă radio. O altă chestiune este cea a finanțării. Statisticile arată că ajutorul de stat pentru banda largă în 2010 a fost de mai bine de patru ori mai mare decât 2009 uh, și un total de 1,8 miliarde din fonduri publice. De aceea doresc să subliniez faptul că cadrul de acordare a ajutorului de stat pentru banda largă poate să fie metoda cea mai progresivă de a uh, extinde instalarea Uh, benzii largi. De asemenea, trebuie să facem investiții în continuare, trebuie să promovăm parteneriatele public-privat și să stimulăm uh, uh, instalarea benzii largi. De asemenea, trebuie să consolidăm uh, rolul uh, autorităților locale și a administrației centrale în ceea ce privește telecomul. Înainte de a încheia, aș dori de asemenea uh, să uh, cer sprijinul pentru crearea unui task force la nivel înalt, uh, reprezentat uh, de grupurile interesate, pentru, pentru a crea o strategie în ceea ce privește infrastructura uh, TCI. Trebuie să ne punem la oaltă pentru a găsi soluții comune, pentru a depăși obstacolele cu care ne confruntăm, astfel încât Uniunea Europeană să fie în avangarda lumii uh, telecomunicațiilor și informației. Investiția în banda largă va crea locuri de muncă și creștere economică piața online trebuie să devină driverul principal al agendei digitale europene și a transformării Europei într-o economie digitală. Aștept cu nerăbdare să lucrez cu colegii din toate grupurile politice pentru a formula un raport care să uh, ne uh, îndrume, să ne ghideze în uh, era digitală. Și salut Comisia pentru că m-a ajutat să redactez acest raport. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul Sadakas are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. O să vorbesc și eu în engleză ca să mai economisim un pic de timp. Aș vrea să îl felicit pe raportor pentru că a oferit o, un fundament bun. Este un raport foarte important pe de o parte, la fel ca și comunicarea uh, Comisiei și proiectul dumneavoastră de uh, raport este echilibrat și acoperă toate punctele importante. Și totul este foarte clar. Ai nevoie de niște ținte bune, ai nevoie de o agendă digitală și așa mai departe. Pe de altă parte, uh, Există nenumărate detalii pe care trebuie să, la care trebuie să ne gândim și pe care trebuie să le subliniem și sprijin uh, faptul că ați subliniat aceste obiective pe termen scurt, 2013 uh, pentru uh, viteză de 2 megabits pe secundă și pentru acoperirea de 2 megabits pe secundă, cred că este important și suport, sprijin în general și alte um, lucruri pe care le-ați subliniat în raport, dar aș dori să vă atrag atenția asupra două aspecte. În primul rând, aș dori să vă încurajez să reveniți la documentul anterior, acolo unde ați dedicat mai mult timp inițiativelor. Cred că ar trebui să fiți încurajată să reveniți și să extindeți acolo, pentru că e-government, e-health, e-sănătate și așa mai departe și alte aspecte au nevoie de dotare din partea statelor membre, au nevoie de o abordare europeană și oferă zone de, pentru investiții private și activități private. A doua observație se referă și la acest slogan, bandă largă pentru toată lumea. Ca să avem bandă largă pentru toată lumea, avem nevoie de infrastructură, avem nevoie de investiții, avem nevoie de o abordare economică, dar unele cifre arată că și le-am din țara mea, din Lituania, nu o să vă deranjez cu cifre exacte, dar așa cum arătați și dumneavoastră în cifrele din raport, uh, Acoperirea în, în Lituania cu DSL acoperă doar 80%, deci încă n-a atins aceste uh, ținte. Pe de altă parte, utilizarea internetului depinde foarte mult de venituri. Și dacă există o diferență majoră între venituri, în mod clar cei mai bogați au internet în proporție de 5% sau mai mult și cei care nu au, uh, care au venituri mai mici, procentajul de utilizatori de internet este mult mai mic. Deci avem și un uh, aspect social aici care ar trebui să fie luat în considerare. Poate și exemple din alte țări ar putea fi incluse. Acestea au fost primele mele impresii și o felicit din nou pe doamna raportor și ca uh, și aștept cu interes pentru că mi s-a părut foarte interesant, eu fiind raportor din umbră uh, la, pentru EPP. Doamna uh, Valean. Mulțumesc încă o dată. Aș dori să felicit Comisia pentru o propunere echilibrată și foarte bună. Dacă dorim să fim uh, serioși în legătură cu obiectivele agendei digitale, trebuie să ne acordăm și mijloacele necesare să o facem și cred că acesta este un pas pozitiv în această direcție. Salut țintele uh, foarte ambițioase pentru a avea o uh, bandă largă de viteză foarte mare pentru a permite Europei, uh, Uniunii Europene să țină pasul cu alte economii. Internetul este în inima societății noastre la nivel uh, strategic, la uh, infrastructură, la transport și face parte din viața noastră de zi cu zi și se dezvoltă foarte rapid, uh, iar uh, rețeaua de bandă largă este extrem de necesară pentru cetățeni și pentru uh, companii pentru a beneficia de um, condițiile pieții actuale. Aș dori să vă împărtășesc ceea ce consider eu că ar fi priorități. În primul rând, cred că scopul nostru principal ar trebui să fie să creăm cel mai bun uh, mediu și cele mai bune stimulente pentru investițiile private în bandă largă. Și pentru asta trebuie să încurajăm o piață concurențială, o piață competitivă uh, alegerea consumatorului este cel mai important factor uh, pentru uh, oferirea de bandă largă la prețuri competitive și este important ca regulatorii, um, agențiile de reglementare uh, naționale să ofere un cadru legislativ și să aplice principii precum uh, nediscriminarea. Și aici mă refer nu doar la asigurarea de acces liber, ci și la structurarea pentru asigurarea unei concurențe echitabile. Uh, banda largă pe cablu și mobilă ar trebui să fie luată și ea în calcul pentru determinarea alegerii consumatorului. În al doilea rând, în zonele în care investițiile private nu sunt uh, viabile din punct de vedere economic, uh, mie mi se pare că această propunere nu este un mod de a încuraja cheltuielile publice din potrivă, acest uh, comunicare se concentrează mai degrabă asupra încurajării um, investițiilor private prin reducerea de costuri și prin introducerea conceptului de siguranță juridică. Mai mult, o coordonare mai bună a fondurilor de dezvoltare structurală și regională este crucială pentru uh, implementarea de infrastructură de broadband. Cred că ar trebui să ne legăm în special de rezultatele investițiilor. Ar trebui să avem uh, o măsurătoare a indicatorilor de performanță și să simplificăm cadrul uh, juridic, să avem o monitorizare mai bună din partea Comisiei și o mai bună implementare a programelor din partea guvernelor. Și salut aici propunerea băncilor, uh, băncii europene de investiții pentru a se implica mai mult Uh, în conformitate cu obiectivele 2020, pentru că cred că acest lucru va avea un efect catalizator asupra uh, pentru uh, atragerea de fonduri suplimentare pentru banda largă. Uh, sunt și în favoarea introducerii unor uh, noi instrumente financiare sau uh, profitării de uh, instrumentele actuale pentru finanțarea proiectelor de uh, bandă largă, cum ar fi uh, obligațiuni pentru proiecte. Uh, Cred că acestea sunt etape cheie care trebuie să fie luate în calcul și aștept cu nerăbdare propunerea viitoare a Comisiei. Cu toate acestea, um, ar, cel mai bine ar fi um, ca fondurile publice, de preferință împrumuturi, să fie acordate proiectelor care susțin uh, alegerea consumatorului și uh, diversitatea de proiecte. Domnul Dirangelis. Mulțumesc, domnule președinte. Accesul rapid uh, și ultra-rapid la internet va juca un rol important în redresarea economică. La fel ca și în cazul transportului și energiei electrice, cred că banda largă constituie uh, Uh, un element crucial pentru uh, agenda digitală europeană și este și inițiativa 2020 pentru dezvoltare inclusivă și inteligentă. Doresc să mulțumesc uh, raportoarei pentru excelenta sa activitate care este redată în acest raport. Cred că accesul egal la piață, la piața telecomunicațiilor, constituie un principiu care trebuie să fie subliniat uh, în repetate rânduri. În acest scop, aș dori să văd că acest proiect de raport ia în considerare uh, o serie de considerente, cum ar fi condiții corecte de uh, aderare la, de accesare a internetului și, de asemenea, dezvoltarea investițiilor. Și un ultim aspect pe care doresc să ridic în discuție. Într-o perioadă în care Europa hotărăște să investească în dezvoltarea conexiunilor de bandă largă și încearcă să facă acest lucru atât în zonele urbane cât și în cele rurale. Și grație măsurilor corective ale operatorilor care obișnuiau să dețină un uh, monopol, uh, E bine, trebuie să analizăm atent aceste lucruri, pentru că dacă până în 2020 vrem să avem uh, o viteză de 30 de megabit pentru toți uh, cetățenii europene, bine, atunci este necesar să ținem cont de necesitățile consumatorilor într-o piață deschisă și transparentă. transparentă. Doamna de Castillo. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să încep prin a mulțumi raportoarei, doamnei Zavela, pentru acest document de lucru informal pe care ni l-a pus la dispoziție, astfel încât să putem purta o discuție. Cred că este important că acesta este văzut în contextul comunicării Comisiei. Cele trei uh, probleme, spectru radio, recomandarea uh, la, de acces la rețelele de uh, următoare generație și banda largă. Așadar, cred că toate acestea merg mână în mână cu spectrul radio din propunerea uh, uh, comisiei. Vom uh, discuta documentul de lucru redactat de Guna Hackmark și cred că doamna Zavela a făcut un lucru bun atunci când uh, a subliniat importanța spectrului. domnia sa spune că este important să veghem ca statele membre să pună la dispoziție uh, banda de 800 de megahertz Cred totuși că un lucru nu este menționat și nu trebuie să-l pierdem din vedere. Și este un aspect pe care Comisia l-a inclus în agenda digitală. Comisia a spus că sarcina este că până în 2020 toate gospodăriile trebuie să aibă acces la bandă largă cu o viteză de 30 de megabiți, iar celălalt obiectiv este să ne asigurăm 50% sau mai bine din gospodăriile europene să aibă uh, abonamente de uh, la bandă largă de peste 100 de uh, megabits. Poate că este prea ambițios, dată fiind situația actuală. Este adevărat că Chiar și aceia care folosesc uh, internetul foarte mult nu au nevoie de 100 de megabiți. Însă, după cum știți, tehnologia uh, progresează în salturi uriașe și evoluțiile sunt foarte rapide, în salturi mari. Și cred că în curând internetul va fi și mai prezent în viața uh, noastră am venit cu uh, acest concept de Internet of Things. Când acesta va deveni o realitate, cred că vom avea nevoie de viteză foarte mare. Și apoi, atunci când acest lucru se întâmplă, vom, nu vom avea prea mult timp la dispoziție să realizăm acest lucru. Așa cum spune agenda digitală, trebuie să ne asigurăm că ajungem la această viteză mare cât mai curând cu putință. Calfin, Trebuie să nu uităm că nu mai avem mult timp la dispoziție. Domnul Calfin dorea să intervină. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, și eu aș dori să mă alătur colegilor mei și să-i mulțumesc raportoare pentru acest document de lucru, care este o bază foarte bună pe, de discuție pe această temă foarte importantă grupul socialiștilor și democraților susține tot ceea ce este legat de o dezvoltare mai rapidă a obiectivelor din agenda digitală și introducerea de noi tehnologii. Cred că trebuie să menționăm atunci când vorbim despre infrastructură și utilizarea internetului, o serie de noțiuni importante pe care le discutăm în continuu în Parlament, furnizarea de ă, servicii ă, și neutralitatea. Atunci când vorbim despre banda largă și internet, trebuie să fim foarte atenți să nu avem politici discriminatorii. Ă, posibilitatea de a da acces tuturor Desigur, infrastructura nu este suficientă și acest lucru este menționat uh, și în uh, documentul doamnei Izabela. Este foarte important să vedem care vor fi serviciile, care va fi conținutul utilizării uh, bandei benzii largi și internetului infrastructura trebuie mărită și utilizată de consumatori. Susțin sugestiile făcute în alineatul cu privește la uh, securitatea informatică, este important pentru una uh, uh, Europeană. Aș dori să văd ENISA și celelalte agenții implicate uh, în oferirea unei securități sporite cât mai implicate. De asemenea, susțin propunerea raportoarei de a crea un task force Uh, pentru o strategie a infrastructurii telecomunicațiilor și uh, informației. Aș dori o coerență sporită, susținem acest lucru, însă de multe ori uh, statele membre nu au o idee concretă ce trebuie să facă cu asta pentru a face progrese. Un alt aspect important și anume implicarea sectorului privat atunci când vorbim despre bandă largă. Trebuie să corelăm și să creăm uh, posibilități de parteneriate public-privat, PPP-uri, în special pentru furnizarea de servicii universale. Este uh, Uh, un aspect la care în prezent putem să spunem că nu găsim instrumentele cele mai potrivite pentru a susține suficient acest lucru. Avem uh, cazuri în care există un blend între uh, granturi și, granturi și investiții ale sectorului privat cu rezultate nedorite. De pildă, cu bani public se construiește infrastructura, banii publici sunt folosiți pentru a construi infrastructura și populația care o utilizează trebuie să plătească uh, pentru utilizarea acestei infrastructuri administratorului privat al uh, infrastructurii. Acest lucru nu ar trebui să se întâmple atunci când vorbim despre PPP-uri. De asemenea, cred că atunci când discutăm despre dezvoltarea uh, benzii largi, trebuie să punem la oaltă interesele mai mult, celor mai multe grupuri uh, interesate, țări, regiuni, și aici avem o serie de trăsături uh, specifice, mai ales când e vorba de politici locale uh, ale autorităților locale și trebuie să le avem în vedere și pe acestea. Un ultim cuvânt în planul de redresare economică am avut uh, câteva uh, fonduri uh, pentru bandă largă și dacă ne uităm în tabel cum au fost cheltuite, vedem că nu au ajuns la multe țări și regiuni din Europa, ceea ce ar trebui să se petreacă în viitor. Thank you very much, Mr. Chairman. Domnul Heckmark are cuvântul. Mulțumesc, dreapta. Mulțumesc că mi-ați dat posibilitatea să discutăm uh, această strategie. Am uh, două uh, remarci. Prima se referă la partea de finanțare. Poate că ar trebui să fim și mai clari și să spunem că aceasta este uh, una dintre sarcinile cele mai importante ale fondurilor de coeziune și regionale să asigure capacitatea și viteza cea mai uh, bună. Și uh, sunt de acord cu doamna Vălean uh, în că trebuie să folosim investițiile din domeniul privat în cea mai mare măsură posibilă. Dar trebuie să avem și capacități mai mari și o mai bună acoperire și pentru asta trebuie să ne asigurăm că uh, aceasta este un obiectiv pentru uh, fondurile uh, de coeziune și fondurile regionale. Al doilea aspect pe care vreau să-l punctez, atunci când discutăm banda largă, tindem să discutăm fibra optică terestră fixă sau mobilă. Și cred că toată experiența acumulată este că ele sunt mult mai legate. Cei dintre noastre care uh, folosesc uh, aplicațiile unde radio aici uh, folosesc și liniile terestre fixe. Și atunci când sunteți în oraș și folosiți internetul mobil, este internet mobil până când ajunge la o linie fixă cre creșterea traficului în bandă largă uh, este foarte uh, rapidă. Cred că estimarea cea mai bună este că de anul trecut până în 2014 va crește de 27 de ori, ceea ce este o schimbare extrem de rapidă. Și lucrurile nu se vor opri aici. Strategia despre care noi vorbim aici ia ca punct de plecare 2013 și 2014, când lucrurile se vor accelera și mai mult, după cum putem să vedem. Acest lucru este important nu numai pentru industria telecom sau pentru noile servicii care pot să apară uh, în jurul industriei telecom. De la uh, Yahoo european și toate aceste uh, provocarea cea mai mare pentru toată industria europeană este să avem o creștere în productivitate care este foarte legată de capacitatea existentă. De aceea aș sublinia că trebuie să mergem înainte foarte hotărât uh, atunci când e vorba de deschiderea de noi posibilități pentru capacitate și viteză. Sunt ului de faptul că atunci când vorbim de 100 de megabits până în 2020 sau ceva de genul acesta, în Corea de Sud uh, au ajuns la 1000 de megabits și în Statele Unite au obiective foarte uh, cuprinzătoare și să nu mai vorbim de ceea ce se întâmplă în China. Spun asta pentru că uneori uh, am impresia, domnule președinte, că ne propunem să fim pe locul 3, numărul 3 în viitor și nu în felul ăsta participăm la cursa mondială. Riscul este să reușim acest lucru. De aceea încurajez raportoarea atunci când vorbește de bandă largă să fie și mai dură nu uh, cred că este vorba numai de o bandă de 800 de MHz, pentru că traficul va crește uh, foarte mult, mai ales uh, în regiunile care sunt foarte avansate. Trebuie să avem și alte părți ale spectrului, cu tot respectul, serviciile existente în, în ceea ce privește televiziunea și alte uh, servicii publice. Însă trebuie să ne deschidem și mai mult și să utilizăm uh, părți ale spectrului cât mai bine cu putință. asigurându-ne că putem să ne implicăm în astfel de evoluții. 70% din uh, traficul uh, pe internetul mobil este video. Și dacă nu putem să uh, facem progrese aici, domnule președinte, atunci o să ajungem numărul 3 sau numărul 4 și cred că ar trebui să ne angajăm să fim numărul 1. Și cei care nu sunt de acord cu asta pot să uh, o spună în scris, însă trebuie să-și asume acest zis. Mulțumesc! Dragi colegi, mai avem două minute la dispoziție. Va fi greu. Doamna Țicău dorea să intervină, dar vă rog foarte, foarte pe scurt, fiindcă cred că și doamna raportoare trebuie să aibă obligator oblig ă, posibilitatea să răspundă. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să felicit pe doamna Țavela pentru documentul pe care ni l-a furnizat. Ă, discutăm de un raport de inițiativă, pe o comunicare a Comisiei Europene, Uh, din păcate, uh, dacă în 2008, uh, când a început criza economică, Comisia, în Planul European de Redresare Economică, s-a angajat atunci să asigure acoperire 100% cu broadband până la sfârșitul anului 2010, din păcate, pentru că nu am securizat acest lucru printr-un regulament, nici noi nu am insistat la momentul respectiv, nici Comisia nu a făcut-o, din păcate, nu s-a realizat acest lucru. Cerem acum și Comisia s-a angajat din nou până la sfârșitul lui 2013. Sper ca după acest raport de inițiativă Comisia să reacționeze printr-un document mai angajant care să asigure implementarea acestui uh, deziderat. Uh, cred că este important uh, să discutăm uh, și de includerea tuturor persoanelor în societatea informațională, deci serviciile de broadband să ajungă și acolo unde sunt zone puțin populate sau mai puțin bogate și poate ar trebui să discutăm ca accesul la broadband să fie similar unui fel de Uh, serviciu universal astfel încât toată lumea să poată avea acces la anumite aplicații și servicii furnizate prin intermediul accesului la broadband. Uh, ultimul lucru pe care aș vrea să-l menționez, aș dori, uh, doamnă raportor, să existe referiri în raportul dumneavoastră și la revizuirea la mijloc de termen a perspectivei financiare actuale astfel încât să avem garanția că acest lucru, asigurarea 100% uh, accesului broadband uh, până la sfârșitul lui 2013 să fie realizabil. Și, evident, dezvoltarea de aplicații government, uh, partea de securitate este extrem de importantă, dar mă opresc aici și vă mulțumesc, domnule președinte. Am besten gebe ich jetzt der Frau Zavela noch. Cel mai bine ar fi să-i dau cuvântul doamnei Țavela. Nu știu dacă vrea să spună ceva și comisia. Sau poate dorește să renunțe la intervenție? Dacă aveți o intervenție jumătate de oră, atunci renunțăm. And say that it welcomes the report. Deci comisia doar mulțumește raportorului și spune că salută raportul acestea. Cea mai bună intervenție, una dintre cele mai bune intervenții din ziua de azi. Raportoarea. Aș dori să le mulțumesc tuturor colegilor a fost într-adevăr o dezbatere foarte constructivă și uh, care m-a inspirat și uh, mă bucur acest lucru. Părerile dumneavoastră au fost extrem de importante pentru mine și m-au motivat foarte mult să scriu un raport mai bun. Nu o să intru acum în detalii, dar cu siguranță voi nota tot ce s-a spus aici și vom munci din greu pentru a avea un raport cât mai bun. Pentru că văd că toată lumea este de acord că acesta este un sector extrem de important în Europa. Singura observație pe care doresc să o fac este că eu am fost un pic rezervată în introducerea unui obiectiv foarte ambițios, pentru că nu mi-e foarte clar care sunt instrumentele pe care le avem la dispoziție. Dar orice s-a spus, deci toate părerile au fost extrem de valoroase pentru mine, a fost o discuție extrem de productivă și, domnule președinte, vom avea un raport mult mai bun după, ce, după discuția de în această seară. Mulțumesc! Mulțumim mult, doamnă Țavela, pentru remarcile finale. Vă dorăm dumneavoastră și colegii noastră uh, spor la muncă. Reuniunea se suspendă, ne revedem mâine.